Ladies, gentlemen, colleagues, shall... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, putem să începem. Reluăm uh, procedurile noastre. Înainte de asta, dați-mi voie să vă anunț că procesul verbal al întâlnirii coordonatorilor de ieri este disponibil și se va considera adoptat, ca de obicei, la sfârșitul acestei ședințe, dacă nu ridică nimeni obiecții până la finalul ședinței. Al doilea anunț, subiectele care au rămas de la ședința de dimineață vor fi tratate la sfârșitul acestei ședințe, în această după-amiază. Sunt punctele 22 și 23. Așadar, Haideți să trecem la principala noastră principalul nostru punct din această după și anume punctul 25, audiere privind perspectivele comerciale a acordului de asociere Mercosur. Câteva comentarii introductive. Această comisie sigur dorește să vă ureze tuturor bun venit, uh, începând cu invitații pe care îi voi, introduc, îi voi prezenta un pic mai târziu. Luiz Ianez, uh, colegul nostru care este președintele delegației pentru relația cu țările Mercosur, pe care l-am invitat și mă bucur că e astăzi aici alături de noi. L-am invitat și pe domnul Ignasi Salafranca, care este copreședinte al adunării Eurolat. Sper că va ajunge și el cât de curând. De asemenea, reprezentanți ai Comisiei Europene de la DigiTrade, reprezentanți ai Consiliului, reprezentanți ai ambasadelor din țările Mercosur și, evident, uh, public persoane care sunt interesate de subiect și doresc să participe la această audiere. După cum știți, acordul uh, de asociere dintre Uniunea Europeană și Mercosur, care constă din Argentina, Brazilia, Paraguay, Brazilia, Paraguay și Uruguay, s-a stabilit în 1991 Mă iertați, spune președintele, Mercosur a fost creat în 91, negocierile au început în 99, dar au fost uh, întrerupte în 2004. Totuși, ambele părți au decis să reia uh, discuțiile recent și rapoartele finale privind evaluarea de impact a acordului comercial UE-Mercosur, pentru care unul dintre vorbitorii noștri a fost responsabil, a fost publicat în martie 2009. În acel an și apoi în 2010, UE și Mercosur au avut un proces de contacte, o serie de contacte formale, care au dus la relansarea oficială a negocierilor, la summitul uh, UE la America Latina de la Madrid din mai anul trecut. Acordul de asociere care este negociat conține trei piloni, dialogul politic, uh, după aceea dialogul comercial și cel legat de cooperare. Al treilea pilon pe care îl vom discuta astăzi este, așa cum știți cu toții, extrem de important pentru ambele părți și este de o mare importanță din punct de vedere economic și social. Așadar, la o lună după cea de-a patra rundă de negocieri, care va fi urmată de două noi alte runde la începutul lui mai la Asunción și în iunie la Bruxelles, ne aflăm într-un stadiu, într-un stadiu uh, decisiv și sper că această audiere ne va ajuta să aflăm mai multe lucruri despre implicațiile comerciale și economice ale acestui acord. Așadar, dați-mi voie să declar uh, deschisă această audiere. Începem cu primul nostru uh, set de vorbitori dar mai întâi îl invit pe domnul Luiz Ianiez, președintele delegației UE-Mercosur. Uh, Luiz, te rog să iei cuvântul și să faci o prezentare foarte scurtă a delegației tale și a importanței pe care o atașezi aceste audieri. Mulțumesc, uh, domnule președinte, Vital Morera. Mulțumesc și vreau să vă felicit pentru că ați uh, organizat această audiere care ne va permite să ascultăm opiniile specialiștilor care sunt foarte bine pregătiți în ce privește acordul de asociere UE-Mercosur Cred că această audiere a fost organizată la un moment cât se poate de propice și, cum spuneai acum câteva zile, a patra rundă de negociere a avut loc și cea de-a cincea și cea de-a șasea au fost programate deja pentru Asunción în Paraguay și respectiv Bruxelles, așa cum ai spus și tu. Așadar, în ce privește aceste negocieri și Asta ne va da ocazia să discutăm propunerile de fiecare parte și vom fi foarte atenți la termenii acestei negocieri, așa cum știți, domnule președinte, dar spun acest lucru pentru restul uh, persoanelor care ne ascultă. Delegația Mercosur pe care eu o prezidez are drept uh, ultim scop să întărească sau să relanseze, dacă vreți, relațiile comerciale între Uniunea Europeană și țările Mercosur. Și asta sub umbrela acordului de asociere, dacă vreți. Așa cum ați spus, avem un pilon legat de dialogul politic și dialogul politic este destul de bine avansat am făcut progrese de asemenea în ce privește cooperarea și încă mai avem o serie de puncte care trebuie acoperite, acoperite pentru a încheia negocierile pe pilonul comercial. Scopul apoi ar fi să încheiem negocierile în cursul acestui an 2011, pentru că, în mod clar, un proces de negociere nu poate continua la nesfârșit. Acest tip de discuție continuă care nu ajunge la nicio concluzie e mai rea decât să nu ai deloc negocieri. Așadar, mâine îl vom asculta pe comisarul de Gucht și de asemenea reprezentanții delegației Mercosur care se întâlnesc la ora 10 în Parlament. Deci oricine dorește să participe, domnule președinte și membrii comisiei, sunteți invitați să participați și sunt foarte nerăbdător să ascult prezentările și comentariile uh, tuturor participanților la această audiere. Da, președintele, dați-mi voi să spun că ieri comisarul de Gucht a fost aici în cadrul vizitelor sale regulate la Comisia INTA și unul dintre subiectele în legătură cu care a fost uh, chestionat a fost tocmai situația, starea negocierilor cu țările Mercosur. Ignacio Sarafranca tocmai a ajuns. Mulțumesc că ați venit. Bun venit. Aș dori să luați cuvântul și să spuneți câteva lucruri din, din punct de vedere al președintelui, copreședintele adunării Eurolat și din câte știu sunteți și raportor pentru pilonul politic al acestor negocieri cu țările Mercosur. Așadar, bun venit, aveți cuvântul dacă doriți să uh, spuneți uh, ceva. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi fi foarte succint în comentariile mele, pentru că trebuie să auzim opiniile prezentatorilor invitați și am auzit și opiniile președintelui delegației pentru Mercosur. Avem două acorduri cu Mexico și Chile, care sunt deja în vigoare. Parlamentul s-a pronunțat în legătură cu nevoia de a dezvolta un nou acord de asociere cu țările Mercosur. Uh, asta însemna un acord cu 750 de milioane de oameni și o creștere a PIB-ului semnificativă. Deci e clar că mandatul de negociere care a fost uh, dat Comisiei în 1995 s-a blocat în 2004, așa cum știm, și e clar că principalul blocaj l-au reprezentat uh, negocierile pe probleme agricole și în legătură cu produsele agricole. Ideea, ideea liberalizării a 84% din comerțul de bunuri agricole când acesta reprezintă de fapt 14% din totalul comerțului. Deci trebuie să punem într-un echilibru avantajele economice pe care acest acord le-ar aduce cu limitările sau constrângele pe care le-ar impune asupra comerțului cu produse agricole și conform uh, conform evaluării care s-a făcut, impactul ar fi de 1,2 milioane, însă impactul uh, situației în care nu am avea un acord ar fi mult mai mare, ar fi undeva pe la 10 miliarde de euro pe an. Așadar, suntem cât se poate de deschiși să ascultăm reprezentanții care vor participa la această audiere, să le ascultăm opiniile și din punctul meu de vedere uh, în calitate de raportor pentru afaceri externe, aș vrea să insist asupra importanței generale a acestui acord și aș vrea să țineți seamă de faptul că noi toți apărăm drepturile fermierilor din Uniunea Europeană, dar într-un mod care să ne permită să obținem instrumente care să deschidă uh, pentru Uniunea Europeană posibilitățile inerente acestui acord și încercăm să privim spre viitor. Și aș uh, termina cu aceste cuvinte, domnule președinte. Sigur că trebuie să uh, avem uh, o deschidere față de oportunitățile oferite de America Latină și să ne deschidem și noi față de ei și cred că putem face acest lucru într-un mod ambițios și armonios și uh, Cred că în acest context putem uh, respecta interesele ambelor părți. Președintele, mulțumesc. Noi suntem Comisia INTA, deci noi ne ocupăm de partea comercială a acestui acord. Sigur, partea comercială poate fi, pilonul comercial al acestui acord poate reprezenta partea cea mai importantă a, a lui. Nu am numit încă un raportor, Însă am cerut grupurilor politice să-și numească raportorii din umbră pe acest dosar. Toate grupurile au făcut acest lucru și dintre aceștia se va alege un raportor plin. Așadar, avem deja o echipă pregătită să urmărească acest dosar foarte important. Așadar, primul, primii noștri vorbitori staged by Alfredo Valadão, Professor Alfredo. Vor fi profesor Alfredo Valadão din Brazilia, profesor la Institutul de Studii Politice de la Paris, la Sciences Po, uh, este cercetător senior la Institutul de Studii Strategice Internaționale de la Lisabona și, de asemenea, și președinte al Consiliului Consultativ al Asociației Uniunea Europeană Brazilia, de aici, din Bruxelles. De asemenea, Mario Cimoli, director de, al Diviziei de Producție, Productivitate și Management al Comisiei Economice UN pentru America Latină și zona Caraibelor. ah, și, în fine, Clive George, Senior Fellow la Școala de Mediu și Dezvoltare de la Universitatea din Manchester și visiting professor la College of Europe în uh, Bruges, unde el predă evaluarea de impact și analiza de politică. Așadar, vom începe cu Alfredo Valadau, uh, un prieten bun venit. Aveți cuvântul pentru 8 minute, maxim 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit pentru a ne împărtăși uh, opiniile dumneavoastră și pentru a face o contribuție la această audiere privind relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Mercosur. I'm Brazilian, but I'm... Mulțumesc, domnule Moreira. Sunt brazilian, dar o să vorbesc engleză, fiindcă înțeleg că majoritatea aici înțelege engleza și vorbește engleza. Dar puteți să vorbiți și portugheză, sigur că, da, spune domnul președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Sunt foarte onorat. Parlamentul European uh, joacă un rol foarte important în aceste negocieri. Aș dori să subliniez două aspecte. În primul rând, este vorba de șansele de reușită ale acestor uh, negocieri mai vechi și, în al doilea rând, ce se întâmplă dacă nu vor fi încununate cu succes. În primul rând, aceste negocieri sunt uh, cu vechime. Uh, lumea spune că au început în 99, dar nu e adevărat. Au început deja în 95 cu uh, dar negocierile au, au fost blocate în 2004 și de atunci uh, au rămas așa. În primul rând vreau să vă spun că există un fel de lehamite de negocieri de ambele părți. Nimeni nu mai suportă aceste negocieri care uh, durează de atât de mult timp. Iar negociatorii și-au pierdut entuziasmul. Chiar dacă sunt de părere că trebuie făcut ceva, și-au pierdut elanul. În al doilea rând, când eram uh, președinte al uh, Departamentului Mercosur la Sciences Po, am uh, studiat în 2003 scenarii ale unui acord pesimist, optimist, oricare ar fi fost acest scenariu. Aceste scenarii se bazau pe, un, pe ceea ce înseamnă un acord rezonabil, un, un o deschidere uh, substanțială, semnificativă, dar nu totală, a pieței pentru produse agricole uh, sub formă de uh, cote, contingente și așa mai departe și o deschidere semnificativă, dar nu totală, a piețelor Mercosur pentru produse industriale. Asta um, era era baza. Dar toată lumea știe, și domnul Salafranc a spus acest lucru, că elementul de blocaj reprezintă agricultura. Încă de la început avem probleme și în alte domenii, dar problema principală, mărul discord, este agricultura. Și motivul este foarte simplu. Pentru că produsele agricole, ia, țările Mercosur, mai ales Argentina, uh, care depinde de aceste produse, reprezintă o sursă de câștig. Deci acest, acesta este domeniul important. Dacă nu am avea nimic la agricultură, atunci ar fi foarte greu să impunem, să convingem sectorul uh, industriei locale să fie deschis concesiilor. Dar, pe de altă parte, în Europa există un grup de lobby agricult- în agricultură care este foarte puternic, în ciuda dimensiunii sale reduse. Și acesta blochează orice posibilitate de concesii. Mi-amintesc în 2004 că s-a făcut o propunere pentru liberalizarea pieței cărnii de vită la nivel european. Aveam uh, un de carne, nu uh, o cantitate foarte mare, dar Mercosur este de acord că toate produsele agricole cu valoare adăugată în Europa sau fermele mici trebuie și pot să fie ocrotite, dar Mercosur dorește să aibă um, acces mai bun la produse uh, agroeconomice. Și aici problema mare reprezintă cartea, uh, carnea, mă scuzați, de vită. Uh, zahărul, toată lumea o știe, acest lucru uh, se poate vinde, nu se poate vinde în toată lumea, dar producătorii sunt deja foarte competitivi, iar problema rămâne carnea de vită. Poate și pe alocuri carne de pasăre. Cu restul, uh, la restul găsim, pentru restul găsim soluții, dar uh, în Europa există această piedică uriașă. Iată deci că am ajuns într-un impas. Iar în momentul în care negocierile au fost relansate în 2010, toată lumea a vorbit despre un prilej nemaipomenit. Argentina era gata la ora aceea să facă un compromis și să accepte uh, poziția Braziliei mai moderată la negocieri. Iar Comisia Europeană și-a dat uh, seama cu mare limpezime în um, miezul crizei economice că are nevoie de mai mult acces pe piață în țările unde există creștere economică. Și și-a dat seama de faptul că cele mai uh, mari posibilități există în țările Mercosur, în America de Sud și Uh, acestea sunt complementare mediului de afaceri european. Vreau să vă dau un exemplu. Piața de consum final braziliană reprezintă 75% din cea uh, chineză. Deci aici sunt cifre mari, nu mărunțișuri în ceea ce privește serviciile europene și industria europeană ce ar avea de câștigat. Mă tem însă că acest prilej nemaipomenit dispare văzând cu ochii. Țările Mercosur sunt din ce în ce mai puțin interesate de Europa. Și-au îndreptat privirea acum către Asia și Statele Unite ale Americii. Iar uh, SUA capătă din nou avânt. Uh, am avut vizita lui Obama în Brazilia, care a dat un mesaj foarte clar. Iar în Europa vă confruntați cu multe probleme, criza în Irlanda, problema coaliției guvernamentale uh, germane, care acordă mai multă importanță Bavariei, alegerile din Franța de anul viitor, președinția poloneză toate acestea îngreunează obținerea de concesii la nivel agricol. Iar în Argentina urmează să fie alegeri la anul. Iată deci că ne confruntăm cu o problemă, dat fiind că guvernul argentinian trebuie să, să facă unele concesii și industriei din uh, țara sa. Iar în Brazilia, ce se întâmplă? O mare parte a mediului de afaceri brazilian își manifestă îngrijorarea față de concurența chineză. Deci există o reacție protecționistă, se manifestă o reacție protecționistă în Brazilia împotriva oricărui tip de acord. Iar dacă nu vom reuși, nu vom avea câștig de cauză anul acesta, acest acord va fi dat uitării. Nu va fi aruncat la gunoi, dar va rămâne undeva pe raft și cred eu că acesta este ultimul prilej pe care îl avem. Iar pentru a reuși, Uniunea Europeană trebuie să facă o ofertă rezonabilă care să stea în picioare la nivelul agriculturii. Dacă nu, nu se va întâmpla nimic. În al doilea rând, ce se întâmplă dacă uh, va, vom avea un eșec? La nivel psihologic, acest lucru va crește prăpastia între cele două regiuni la nivel de creștere. În al doilea rând, aceste negocieri e, uh, sunt vechi. E vorba aici de tarife. Toată lumea știe că adevăratele probleme nu le reprezintă tarifele, ci uh, barierele netarifare. Reguli de origine, um, impozite la export, taxe la export. Și dacă nu ajungem aici la un acord privind aceste probleme mai vechi, nu vom reuși să ajungem la un acord nici pentru problemele la noi, ceea ce înseamnă că litigiile se vor acumula, protecționismul va crește și piețele se vor crește, se vor um, închide din ce în ce mai mult. Iar acest lucru la ora actuală ar putea să fie mai grav pentru UE decât pentru Mercosur. În al treilea rând, țările europene au mai, uh, mai multe stocuri de uh, investiții străine directe în uh, Brazilia decât în Rusia, China și India la un loc. Deci e vorba de stocuri și nu de uh, fluxuri de investiții. Iar dacă nu vom cădea la un acord, se pierde această posibilitate de a, uh, de a avea acorduri privind protecția investițiilor, se pierd uh, șanse în sectorul serviciilor și se pierde accesul la această piață uriașă. Iar acest lucru este crucial pentru competitivitatea industriilor europene. Lună de lună, o delegație a mediului de afaceri german vizitează Brazilia. Sao Paulo este cea mai mare are cea mai mare concentrație de um, firme germane din afara țării, din afara Germaniei. Din cauza crizei mondiale și a concurenței chineze, uh, Mercosur întoarce fața către SUA la nivelul uh, de Uh, piață de consum și în ceea ce privește um, ajutorul pentru a face față problemei chineze. Această, această provocare este una de reglementare. Cu cât uh, ne adâncim parteneriatul cu SUA, cu atât uh, avem mai multe reguli, standarde care vor pune probleme Europei. În Conchid spunându-vă următoarele. Am putea să facem foarte multe în la nivel UE și Mercosur pentru a face față Chinei. Avem nevoie de foarte multă cooperare economică aici și există uh, loc de cooperare, dar dacă acest acord eșuează, vom pierde și un partener de bună guvernanță. Brazilia și Mercosur joacă un rol foarte, vor juca un rol foarte important în următorii 20 de ani în ceea ce privește cantitatea, calitatea și prețul alimentelor în lumea întreagă este ultima frontieră alimentară în lume în ceea ce privește energie și aici joacă un rol foarte important. În ceea ce privește mineralele strategice, schimbările climatice, reglementările financiare mondiale, um, Brazilia și Mercosur ar putea să fie un partener natural al Uniunii Europene și dacă acest acord va eșua, atunci toate porțile vor fi închise. O să mă opresc aici. Cred că acest acord trebuie, uh, într-adevăr, să fie încununat cu succes, dar, uh, într-adevăr, are nevoie de un gest simbolic la, nivel, la nivelul agriculturii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Alfredo! Trecem acum la domnul Mario Cimoli, director al Departamentului de Producție, Productivitate și Gestionare la Comisia Economică ONU pentru America Latină și Zona Caraibe. Aveți cuvântul. Muchísimas gracias por la invitación. Es un realmente. Vă mulțumesc pentru invitație. Este o mare plăcere pentru mine să mă aflu aici. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, cred că eh, traversăm un moment delicat, important, pentru comerțul internațional, pentru investiții. Și cred că acest lucru corespunde perfect celor spuse de colegul meu. Încă o dată mulțumesc că m-ați invitat aici și am să vorbesc în spaniolă, iar slide-urile sunt în engleză. Acolo aveți uh, esența uh, expunerii mele. Cred că trebuie să ne uităm la rata creșterii din Mercosur față de Europa. Adeseori uh, s-a spus că această creștere va ajunge la o limită, dar uh, estimările făcute de noi uh, pun în evidență o divergență între aceste rate de creștere uh, Uh, atât oferta cât și cererea cresc. E uh, un lucru care se întâlnește și în Asia. Dacă ne uităm la Uniunea Europeană, pe acest tabel, constatați uh, dinamica uh, existentă între cele două economii și cred că pentru anul 2011 rata creșterii va fi bună. Încă scăzută, dar bună. Toate variabilele uh, apar, care apar pe acest slide, investiții directe, investiții locale, um, cerere pe întreaga regiune. Um, există, de asemenea, o cerere de investiții directe în străinătate, dacă Eh, vă uitați la rapoartele referitoare la Brazilia, pot să confirm cele spuse de colegul nostru brazilian. Brazilia va fi lider în ceea ce privește atragerea investițiilor directe din străinătate. Ce element nou apare? Ei bine, e ceva care uh, se întâlnește și în cazul Chinei. China a trecut de la 0 la 20 de miliarde. Investițiile directe ale Chinei, care erau relativ scăzute, au crescut într-un mod manieră exponențială din cauza uh, resurselor naturale și a serviciilor. Dacă uh, privim acest proces, am să încerc să mă uh, refer la uh, o singură prezentare pentru că nu avem timp. Acest lucru se explică a aproape în mod exclusiv prin schimburile comerciale. Sigur că există fluctuații ale prețurilor materiilor prime, ale produselor de bază, fluctuații brutale, dar schimburile vin din Asia, China investește, China vinde, China cumpără. Procesul se autoalimentează cu economii care cresc uh, cu o rată de 6 uh, la, mm, uh, până la 10% constatăm o consolidare a investițiilor și o consolidare a comerțului. Ce este important? Poate că e o banalitate ceea ce spun, dar trebuie să fim întotdeauna foarte atenți cu banalitățile. Termenii Eh, termenele schimburilor uh, sunt foarte importante, dar trebuie să, ne, să ținem seama și de piața internă a Mercosur. Europa are o politică restrictivă, în timp ce America are o, uh, America are o, o politică expansivă. Mm acest lucru, nu numai schimburile duc la creștere, avem și investițiile chinezești, termenii, uh, termenele schimburilor uh, cresc, dar uh, sunt și elemente pe care țările membre ale Mercosur nu vor să le paralizeze. Am să mă, opresc pe, să mă opresc pe acest grafic. Avem Um, o creștere de 6-7%, avem rol important al investițiilor directe străine, în mod special cele din China. Dacă ne uităm la cota comercială pe care o vedem aici, modelul Mercosur a, a, este practic a, a tras în sus de economiile asiatice, unde v-am spus că vorbim de un, o rată de creștere de 6-7%. Este, Mercosur este o piață cu multe milioane de, eh, de eh, eh, oameni care își joacă din ce în ce mai mult rolul pe plan mondial. Avem nivelul tarifelor, nivelul schimburilor, nivelul drepturilor uh, de vamă, dar trebuie, a taxelor vamale, dar uh, trebuie să ne uităm la dinamica economică a acestei regiuni, să vedem ce se întâmplă de fapt. China crește uh, extraordinar. Europa și Statele Unite își pierd părțile pe care le-au deținut în schimburile comerciale, dar partea de, dar investițiile uh, străine cresc prin întreprinderi și prin schimburile comerciale. Am văzut o rată de creștere de 6-7% care durează de vreo câțiva ani. Deci, da, în absența unei crize brutale, sperăm ca anul viitor uh, să se mențină acest, uh, această rată de creștere de 6-7%. Deci, dacă nu începem să jucăm, să, să, să uh, acționăm de acum, va fi greu să menținem uh, acest proces pe termen lung. Ei bine, asta va face ca, dacă noi nu acționăm, numai asiaticii să conteze în viitor. Să ne uităm acum la um, mărfurile importate și exportate. De ce îi este teamă Mercosur? nu, nu avem numai produse de bază în Mercosur, noi producem, acolo se produc și avioane, produse agricole, motoare, produse uh, de mare precizie, uh, mărfuri de înaltă tehnologie. Deci, nu e vorba să ne uităm la acest proces doar ca la un proces de schimburi comerciale între diferitele sectoare, ci în înăuntrul unui singur sector și chiar în interiorul unei întreprinderi. Dacă rămânem în, pe o viziune de schimburi, de intertrade, aceasta poate să fie inter- e o, o chestiune interesantă pentru uh, acumularea de tehnologie, de învățare, dar e interesant să vedem ce se întâmplă în interiorul fiecarei unități. Deci, în concluzie, uh, rata creșterii este înaltă și va continua să fie așa. Uh, ponderea investițiilor străine este importantă și va continua să fie așa, China va continua să joace un rol esențial în ceea ce privește produsele de bază și materiile prime. Și în timp ce Europa așteaptă o reglementare, China nu așteaptă. Ea investește uh, în stânga și în dreapta cât cuprinde, așa că cine are urechi de auzit să audă. Cererea crește uh, schimburile comerciale cresc, prețurile cresc și dacă rata de creștere a Americii Latine continuă și ea uh, să urce, atunci Europa își va pierde locul pe care se află în Uh, în momentul acesta. Sigur că există problema uh, aceasta a agriculturii, dar trebuie să avem în vedere o dimensiune intrasectorială în interiorul întreprinderii, în interiorul unui sector industrial. Trebuie să avem o viziune mult mai mm, în microeconomică care să țină cont de dimensiunea nu numai economică, ci și culturală specifică uh, Americii Latine. Vă mulțumesc. Și acum am să-i dau cuvântul lui Clive George de la Universitatea din Manchester, care este și profesor la Colegiul Europei de la Bruges. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult secretariatului pentru această invitație. Este o plăcere și un privilegiu să mă aflu alături de noastră în această după-amiază o să vă ofer o imagine generală a descoperirilor pe care le-am făcut în studiul de impact eh, sustenabilitate privind acest acord între 2006 și 2009. Am evaluat impactul economic, social și de mediu al acordului. Să începem cu un pic de informație de background. Ce este această evaluare de impact al sustenabilității și cum se legă de procedura de evaluare generală a impactului. Ele sunt legate. Evaluarea generală de impact și procedurile acesteia pentru comerț s-au aplicat pentru prima dată în 2005, în timp ce Comisia a început deja o serie de evaluări de sustenabilitate ale acordurilor comerciale cauzate de acordurile pe care le-a semnat în 1999 după conferința OMC de la Seattle. They don't go into any more... Evaluările nu intră în mai multe detalii decât este necesar pentru a primi aprobarea pentru începerii negocierii. Deci ceea ce noi numim uh, analiza proporțională, pe când analiza de sustenabilitate intră mult mai mult în detalii și răspunde la mult mai multe îngrijorări și uh, preocupări exprimate de societatea civilă și de grupurile de actori interes, de persoanele și entitățile interesate de subiect. Comisia face o evaluare de impact conform procedurilor generale. Practic, uh, adună uh, la o parte, la o altă toate studiile pentru Uh, evaluarea strategiei de acces la piață din 2005, uh, vechea strategie. Și aici am uh, rezumat concluziile evaluării de impact ale comisiei, a comisiei, în primul rând, o îmbunătățire graduală a creșterii economice și a creării de locuri de muncă în Europa, care n-a putut fi cuantificată. Deci nu sunt niciun fel de afirmații spectaculoase, dramatice, ci se spune că va fi vorba de o îmbunătățire a creșterii și o contribuție la ceea ce era atunci strategia Lisabona și ce este acum uh, strategia UE 2020. În ce privește impactul social și de mediu, ei n-au putut decide care va fi acesta. Au considerat că nu va fi niciun fel de impact în privința politicilor de dezvoltare europene. E improbabil să aibă un impact asupra obiectivelor uh, internaționale, sociale și economice ale Uniunii Europene aceeași evaluare a intrat în partea a doua în mai multe detalii și s-a încheiat cu concluzii relativ similare, cu excepția acestor două domenii. În primul rând, noi am identificat partea agricolă a acordului și am spus că acolo ar putea exista conflicte potențiale cu politicile agricole ale Europei și cu politicile privind securitatea energetică dacă Uh, luăm în considerare etanolul și, biofiu, și biocombustibilii în uh, ecuația liberalizării. Uh, n-am considerat că vor fi alte probleme care să aibă impact asupra obiectivelor internaționale de mediu. Mă voi întoarce mai târziu la acest subiect. În ce privește liberalizarea agriculturii, motivul pentru care am fost în dezacord cu evaluarea privind accesul la, mar- la piață, deci proprie valoare Comisiei, a fost că atunci nici măcar nu a menționat acest lucru Comisia. Deci Comisia s-a concentrat pe ce spera Europa să câștige din aceste negocieri, fără să spună nimic despre ce va trebui să dea la schimb. Asta a fost criticat foarte puternic de către bordul uh, Comisiei și cred că lucrurile s-au schimbat oarecum de atunci și Comisia înțelege și știe foarte bine că va trebui să și dea în schimb anumite lucruri am făcut un studiu destul de cuprinzător. Am fost conducătorii unui consorțiu de 12 instituții academice din uh, lume, incluzând și organizația Copenhagen Economics și Geoffrey Cowens, un expert de la Universitatea din Viena, expert în uh, modelare uh, în ce privește acordurile comerciale. O să vă arăt câteva cifre. În timp ce modelul uh, uh colegului Jones a încercat să să obțină niște evaluări. Iată, Joe a obținut niște cifre foarte mici pentru Europa în ce privește impactul pe uh, creșterii economice. A zice chiar minuscul 0,6% PIB. Însă efectul ar fi mult mai semnificativ în țările Mercosur, Argentina, Uruguay, dar sunt câteva uh, cifre acolo. Brazilia 1,1%, Paraguay a avut o cifră mai mare din motive, din anumite motive, și anume din cauza naturii economiei paraguayene și legăturii ei cu barierele comerciale europene. Însă, ideea este că acest model de echilibru nu încearcă să evalueze aceste efecte dinamice asupra competitivității în aceste domenii Uh, cu servicii cheie și cu valori adăugate mari, unde încercăm să creștem comerțul, volumul comerțului cu țările Mercosur. Deci n-am putut cuantifica aceste lucruri mai bine decât a făcut-o Comisia. Tot ce putem spune este că, da, va fi o contribuție a acestor obiective la strategia UE 2020, dar nu putem să spunem dacă va fi una mică sau mare. Însă, în ce privește o analiză economică ca atare, impactul e foarte mic. Factorul cheie este că pentru a obține această schimbare și această creștere a bunăstării economice, trebuie să realizeze o schimbare a structurii economice a uh, ambelor părți. Și aici vedem cifrele. Dacă citiți uh, raportul pe care l-am distribuit, există semne de întrebare în legătură cu toate aceste uh, cifre dar ele ne dau o indicație în legătură cu uh, posibila evoluție. Sunt întrebări mai ales în ce privește cifrele pentru sectorul auto. Dacă citiți raportul, veți vedea unde sunt acele semne de întrebare, mai ales pentru că e vorba de o industrie atât de internaționalizată cu o influență uriașă din partea lanțului uh, global de furnizare a pieselor. Deci Uniunea Europeană va câștiga mai puțin de 1,5% în acest domeniu. Brazilia ar pierde mai puțin de 24%. Totuși, astfel de cifre arată foarte clar de ce țările din Mercosur nu sunt chiar așa de dornice să-și liberalizeze sectorul manufacturier, uh, pentru că vor și să-și diversifice economia cu domenii în care Europa e mult mai bine pregătită și mai competitivă acum. Și vedem că atunci când vine vorba de agricultură, cifrele scad și dacă ar fi o liberalizare totală, deci încă o dată cifrele acestea sunt pentru o liberalizare totală. Vedem un declin de 5% în producția agricolă și uh, creștere absolut uimitoare în, pentru țările Mercosur. Deci pentru acest caz extrem, cum spuneam, de liberalizare totală. Așadar, impactul economic și social rezultă în principal de aici. Uh, impactul social, evident, un declin în, uh, în ce privește slujbele în agricultură, o întărire a tendințelor actuale și asta ar cere și mai multe programe care să rezolve aceste probleme. Efecte și mai mari în Mercosur, schimbări în producție cu uh, câteva probleme urâte de tot, cum ar fi utilizarea muncii forțate. Știți că Brazilia a avut această problemă multă vreme în industria uh, Uh, cărnii de vită. Guvernul Lula a făcut eforturi pentru a rezolva această problemă, dar mai sunt încă multe lucruri de făcut și e o situație destul de greu de rezolvat. Principala noastră problemă ca să ajutăm țările Mercosur pentru a rezolva această problemă a fost includerea unui capitol de dezvoltare sustenabilă în acordul comercial, așa cum a făcut recent cu Corea de Sud, un acord cu, de cooperare care să le ofere și asistență în rezolvarea problemelor care apar însă practic spun că, de fapt, spunem că e problema lor și nu decidem noi dacă impactul asupra țărilor e serios sau nu și ce să facă ei în legătură cu asta. Și cam aceeași este atitudinea și începește impactul de mediu. Foarte mic în Europa, mult mai mare și mai variat în țările Mercosur, însă ce ar trebui să ne îngrijoreze pe noi sunt legate de impactul global. Impactul asupra diversității globale și asupra schimbărilor climatice la nivel global. Nu există niciun fel de siguranță în legătură cu rezultatele finale, pentru că totul depinde până la urmă de politicile adoptate în fiecare țară Mercosur de a rezolva aceste probleme. Guvernul Lula a reușit să reducă destul de bine rata despăduririlor în zona Amazonului și sperăm că acest lucru, ne așteptăm că acest lucru să continue, dar nu știm dacă asta va rezolva problema, nu putem spune foarte clar acest lucru și nu știm care vor fi politicile unui viitor guvern brazilian. Tot ce știm este că despădurirea uh, a existat și că acest acord uh, comercial va adăuga stimulente economice ca această despădurire să continue. Și aici intervine evident și problema biocombustibililor care duce la defrișări pentru a se crea și mai multe terenuri agricole. Așadar, uh, un lucru extrem de important pe care vrem ca parlamentarii să-l înțeleagă uh, sunt aceste conflicte între politicile agricole de mediu și energie ale Uniunii Europene și impactul global cu mare potențial. Dacă mai doriți detalii, sunt foarte multe rapoarte pe site-ul nostru și am și adresa de mail în caz că doriți să mă contactați. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Așadar, am încheiat primele intervenții. Să avem acum uh, o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri. Audierea ar trebui să desfășoare în, acela, în acest fel, să ascultăm pe experți și să nu facem după aceea comentarii extinse asupra ceea ce au spus ei. Deci vă, vă rog să uh, puneți întrebări foarte scurte și cât mai concentrate pe problemele discutate cu putință. Așadar, limitez timpul pentru întrebări și de asemenea și pentru răspunsuri. Prima întrebare vine de la Pablo Solba de la PP. Pablo? Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest acord, aceste negocieri uh, sunt uh, foarte ambițioase pentru Uniunea Europeană, nu numai în ceea ce privește amploarea, ci și din punctul de vedere al posibilităților prezentate. Așa cum am auzit deja, Mercosur a devenit unul din motoarele revenirii economice mondiale. Uh, în mod evident, așa cum orice acord um, Orice acord are și uh, puncte riscate, iar în cazul de față este sectorul agroalimentar european. Posibilitățile acestui acord însă se ridică deasupra riscurilor. Este o chestiune care se bucură de unanimitate de opinii. Mm, avem aici puncte favorabile și negative. Deci trebuie să găsim acea formulă care să ne permită să ajutăm sectorul agroalimentar dar acest dezavantaj este minim față de avantaje și nu trebuie să devină un obstacol în uh, cadrul acestor negocieri. Trebuie de asemenea să facem dovada unei hotărâri, determinări politice. Au fost evocate diverse țări, precum Argentina, dar noi trebuie să Uh, dovedim determinare politică pentru a depăși dificultățile. America Latină se întoarce cu fața spre China, care la rândul ei privește către America Latină. Nu este nicio îndoială, dar această uh, uh realitate este și o, o, o, un izvor oare al dezangajării Americii Latine față de Europa? Mm, poate că este o o, unul din motivele acestei tendințe manifestate în ultimii ani. Dar oare această percepție a Chinei uh, nu poate să constituie și o ocazie ca să ne apropiem de America Latină și în același timp de această țară, de China, care la rândul ei se transformă într-un motor al reluării creșterii economice mondiale. Constatăm, prin urmare, că există avantaje în toate domeniile. A vrea înseamnă a putea să faci ceva. Sigur că uh, avem, mm, uh, avem exemplul acordului de uh, liber schimb cu Corea. Eu am devenit parlamentar european în cadrul acestei legislaturi și am asistat am, am uh, văzut uh, cât de, uh, de, câtă respingere s-a um, a întâmpinat acest acord cu Corea, dar până la urmă s-a ajuns la un rezultat pozitiv și lucrul acesta cred că se poate repeta și în cazul um, raport, um, tratatului uh, cu Mercosur. Cei Vă mulțumesc, domnule președinte. Cele trei intervenții au fost excelente. Uh, intervenienții au prezentat elemente care nu, pe care nu trebuie să le uităm, pe care trebuie să le punem cu atât mai mult în lumină. Și aș vrea să uh, subliniez și eu rolul Chinei, așa cum a fost el subliniat și de domnul Cimoli. China joacă deja un rol imens în lume. Uh, nu numai în ceea ce privește America Latină în general și Europa și Europa, tot mai multe țări se întorc cu fața către Asia, către zona Pacificului. Mm, și Mexicul, de exemplu, care este foarte atins de prezența Chinei, care este China fiind pe cale să Mm, intre din ce în ce mai adânc pe piață și uh, nu cred că există părți, sectoare de piață care să nu fie uh, în situația de a fi înghițite de China. Uh, deci, America Latină trebuie să acționeze și acționează. Totul este posibil în mod evident, pentru că avem uh, aici uh, o putere economică, de a face cu o putere economică a doua din lume, China, care este însă și o forță, o putere în domeniul, în relațiile internaționale, în politica um, externă și, prin urmare, trebuie să o luăm în considerare. Și avem aici, în, în cadrul Uniunii Europene, um, avem o, de-a face cu oarecare miopie. Care sunt mizele europene aici? Trebuie să spunem, așa cum spunea și domnul Cimoli, că uh, Mercosur, Brazilia, nu se ocupă numai de agricultură, dar nici Uniunea Europeană nu se ocupă numai de sectorul agricol. Deci, din, dintr-o dată a, îl, îl aruncăm în, în derizoriu, aruncăm în derizoriu acest sector agricol dacă nu a, uh, semnăm acest acord cu Mercosur. Nu vom asista la o a, uh, reluare a creșterii economice a, uh, și în acel moment China va avea deschis un drum larg în fața ei. Și am să-i dau acum cuvântul membrilor uh, membrilor Parlamentului European, doamna McGuinness. Fără supărare, fără nicio supărare, domnule președinte, sunt doamna McGuinness de la Agri și vreau să, mulțumesc pentru, să vă mulțumesc pentru această audiere și mulțumesc celor trei uh, oratori de astăzi. Uh, am venit aici cu mintea deschisă și am ascultat reprezentări diferite a, ale faptelor. Ceea ce nu-mi schimbă îngrijorarea cu care am pășit această sală. În prima prezentare ni s-a spus că agricultura și lobby-ul din acest domeniu sunt foarte puternice, puternice în Europa. Uh, dar asta fiindcă argumentele sunt foarte puternice, v-aș spune eu. Și în acest context avem o politică agricolă comună în Uniunea Europeană și avem îngrijorări privind securitatea alimentară și echilibrul teritorial. Iar aceste obiective sunt consfințite în tratat și deci trebuie să jucăm un rol și avem un rol de jucat foarte important în ceea ce privește recunoașterea acestora în acordurile noastre. Uh, Întrebarea mea se referă la pierderi și eșecuri și mă nelămuresc aceste cifre, mai ales cele din ultima prezentare. Eu aș dori să ă, înțeleg foarte bine care sunt beneficiile aduse Uniunii Europene. Poate că atunci colegii colegii noștri în domeniul agricol ar privi lucrurile altfel când analizez situația în agricultură. Eu nu văd decât pericole pentru fermele mici care oferă foarte multe servicii și nu numai alimente, ceea ce mă aduce la chestiunea bunurilor publice și îngrijorările de mediu uh, prezentate în, uh, din ultima prezentare. Și există într-adevăr îngrijorări în ceea ce privește schimbările climatice și primejdile pe care le-ar aduce un astfel de acord. Încercăm în Uniunea Europeană să um, facem o legătură între uh, furnizarea de servicii de interes public și plățile oferite. Dar un astfel de acord se pare că ar avea un efect dăunător asupra mediului la nivel mondial. Trebuie deci să analizăm această situație la nivel generic. M-am bucurat că domnul comisar pentru schimbări climatice, pentru agricultură și pentru mediul înconjurător au, semn, au cosemnat o scrisoare privind uh, mediul înconjurător și aș fi vrut să avem în continuare o abordare mai holistică în ceea ce privește politica noastră de comerț internațional. Iar, domnule președinte, în cele din urmă aș dori să vă spun un lucru, fiindcă este foarte important. Chestiunea agricolă nu este doar o piedică. Noi Uh, am putea să periclităm securitatea alimentară. China își uh, protejează foarte tare securitatea alimentară și Uniunea Europeană trebuie să facă același lucru. Mulțumesc foarte mult pentru îngăduință, domnul președinte. Mulțumesc, doamna Țicău. Țicău. Țicău. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt membră în Comisia INTA, dar dar uh, sunt uh, membră a delegației uh, Mercosur și având în vedere că vom avea um, o delegație în Brazilia în săptămâna verde care urmează, am vrut împreună cu mai mulți colegi să participăm la această dezbatere. Eu sunt în favoarea unui acord între Uniunea Europeană și Mercosur. Consider că este o regiune în curs de dezvoltare, o regiune extrem de interesantă pentru Uniunea Europeană uh, și sper ca uh, divergențele în domeniul agriculturii să reușim să le depășim. Aș dori să mă refer uh, și să adresez o întrebare în ceea ce privește, și am văzut aici o afirmație, vis-a-vis de un potențial conflict în privința energiei, Uh, între Uniunea Europeană și uh, regiunea Mercosur. Uh, vorbitorul se referea la biocombustibili. Vreau însă să atrag atenția că pe Uniunea Europeană o interesează nu doar obiective din punct de vedere al energiei, din punctul de vedere al energiei, ci am vrea ca acestea să fie combinate și cu obiective legate de mediu, pentru că nu ne dorim ca să fie tăiată pădurea tropicală în favoarea uh, culturilor de biocarburanți. Deci, uh, cred că în toate aceste negocieri uh, va trebui ca Uniunea Europeană să insiste pentru un echilibru și o dezvoltare sustenabilă. Aș vrea să aud punctul de vedere al vorbitorilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Ignasi Salafranca a cerut cuvântul presidente. Agradecer a los tres ponentes la presentación de este cuadro macro. Domnule președinte, uh, cele trei intervenții ne-au prezentat un cadru economic foarte interesant. Uh, prezența europeană în Mercosur poate fi comparată cu prezența unor noi actori. În materia uh, de agricultură trebuie să căutăm un echilibru între principiul nostru de plecare, libertatea schimburilor uh, înseamnă pace și dezvoltare și atunci întrebarea pe care vreau să o pun pentru domnul Valielau este următoarea. Ce s-ar putea întâmpla dacă 13,60% Uh, erau, con, se, sunt consacrate de uh, Uniunea Europeană produselor sensibile. Ce ar reprezenta această, acest lucru uh, pentru noul acord referitor la servicii și mărfuri? Avem o asimetrie între economiile noastre, deci în caz de asimetrie trebuie să prevedem măsuri de compensare, un arbitraj, Mercosur, reprezintă pentru Uniunea Europeană înseamnă 20% din uh, uh, exporturi, în timp ce în sens invers vorbim de 3%. Cifrele vorbesc de la sine, deci. Uh, ca să evaluăm impactul pe agricultură, domnule președinte, trebuie să ținem seama de beneficiile din alt și din alte sectoare. Taxele vamale, de exemplu, fiind în unele cazuri de 13%, în alte cazuri de 30%, iar pentru produse sensibile în Uniunea Europeană, precum automobilul, um, vorbim de 35%, deci trebuie să avem o evaluare mai obiectivă a avantajelor și a inconvenientelor uh, acestui tratat care să ne prezinte o situație mai globală. Și acum, Charles. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Scholz. Sunt de acord cu colegii mei că acest um, subiect este unul foarte interesant. Nu ne referim aici la toate aspectele privind uh, negocierile comerciale și acordurile privind negocierile privind acordul comercial Mercosur. Astăzi vom avea o dezbatere mai aprofundată privind uh, anumite aspecte, însă aș dori să fac trei observații. În primul rând, China nu este o primejdie ci uh, ni se arată modul în care s-a schimbat lumea și că există o nouă piață, așa cum India este a doua piață, cam uh, ceea ce ne arată că trebuie să uh, ne gândim la parteneriate bazate pe reciprocitate, iar America Latină normal nu aparține Uniunii Europene, dar Uniunea Europeană trebuie să ofere ceva pentru a fi un partener recunoscut de aceste țări. Aceste țări sunt libere să Uh, și alege ce parteneri doresc uh, asta pentru a face față problemelor mondiale în ceea ce privește viitorul lor, viitorul uh, chinezilor și indienilor, europenilor și americanilor. Deci acum când discutăm despre acest acord comercial foarte important, sunt de acord cu colegii mei asupra faptului că trebuie să avem o abordare pozitivă în ceea ce privește finalizarea negocierilor, negocierilor comerciale cu Mercosur uh, dar trebuie să ne dăm seama ce înseamnă pentru noi și trebuie să ne modificăm abordarea recunoscând aceste fapte. În al doilea rând, chestiunea agricolă. Aș uh, dori să întreb Comisia dacă se prevede deja oferirea unor uh, despăgubiri uh, agricultorilor producătorilor agricoli în Uniunea Europeană? Niște plăți compensatorii. Sau trecem la o clauză de salvgardare apoi, în cadrul acordului Mercosur? Mai apoi, despre ce despăgubire vorbim și aici poate ar trebui să uh, adresez această întrebare experților în ceea ce privește Uh, elementele complementare, ele vorba de Paraguay, Uruguay, ne referim la o regiune aici, astfel încât aș dori să vă întreb, noi percepem Mercosur ca, o regi- ca regiune, în calitate partener și ce înseamnă acest lucru pentru alte economii, nu neapărat Brazilia, dar Argentina, care vor fi afectate de creșterea volumului comercial cu Brazilia. Și o altă chestiune, se dorește desfășurarea unei evaluări a impactului în ceea ce privește impactul asupra cetățenilor acestor țări. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Am uitat să vă spun că domnul Scholz este raportorul nostru pentru ceea ce vește relațiile Uniunii Europene cu America Latină. Trecem acum din nou la grupul nostru de vorbitori și le dau ocazia să răspundă la sumedenia de întrebări care le-a fost adresate. Începem aceeași ordine cu domnul Alfredo Valadau și haideți să fim mai ordonați, mai disciplinați. O să vă acord 3 minute fiecăruia. Cu o marjă de 1-2 minute. Mulțumesc foarte mult. Aș dori ca domnul Salafranca să-și repete întrebarea dacă se poate, fiindcă nu am înțeles-o foarte bine, dar la prima întrebare cu privire la biocombustibil. Eu sunt de părere că în momentul în care vorbim despre biocombustibili, e vorba de Brazilia și restul lumii, fiindcă uh, e vorba uh, despre uh, porumb și grâu. Uh, ce se întâmplă cu grâu e o nebunie. În Brazilia avem presie uh, de zahăr. Deci, pentru o unitate de de mm, uh, biocombustibil de, din trese de zahăr, obținem 9 unități cu, mm, cu porumb sau cu grâu, obținem 1,4. Deci toată producția de biocombustibil din trese de zahăr în Brazilia reprezintă uh, mai puțin de 1% din terenul arabil uh, din Brazilia. Iar uh, aceste plantații reprezintă două, sunt la 200.000 de kilometri, la, la 2400, mă scuzați, de kilometri de pădurea tropicală. Deci, chiar dacă se va dubla sau chiar dacă se va tripla aceast, procent nu va fi afectată, nu va fi afectată pădurea tropicală. Uh, ar fi, uh, n-ar, nici n-ar fi o idee bună să plantăm trese de zahăr în uh, pădurea tropicală. Deci nu înțeleg ce, care este acest argument. Trebuie să vedem care sunt cifrele și care sunt faptele. Și în ceea ce privește energia, nu este vorba doar de biocombustibil, ci de uh, energia fosilă. Uh, iar eh, Brazilia devine eh, unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale și de petrol din lume, în urma descoperirilor de zăcăminte făcute. Iar eh, prognoza de, de import de export de petrol uh, pune Brazilia pe locul 3 după Irakul și Arabia Saudită. Iar acest lucru este foarte important pentru cooperarea cu uh, Europa, pentru că avem nevo- aveți nevoie de uh, independență energetică, fiindcă acum devindeți de Rusia pentru gaze naturale și astfel ați putea să echilibrați puțin această dependență. Avem foarte, avem foarte multe uh, Uh, direcții de cooperare și în ceea ce privește combustibilul fosil, fosil nu doar uh, biocombustibilul. În ceea ce privește um, cetățenii Um, în Mercosur și impactul, creșterea economică, bineînțeles, are un impact asupra veniturilor uh, cetățenilor. Nu se pune problema doar dacă acordul economic va avea un impact sau nu, dar, dar veniturile, banii nu vin din aceste acorduri, ci din o economie care funcționează bine. depinde în aceste modele de bunăstare. Dacă facem aceste modele de bunăstare pentru toate acord, pentru acordurile comerciale din lumea întreagă, cifrele vor fi foarte mici, fiindcă adevăratul impact nu este unul static, este unul dinamic. Și a, s-a mai spus înainte, se dă ocazia unor uh, posibilități foarte mari, iar impactul acesta este semnificativ. Uh, și în ceea ce privește agricultura, aș să vă mai spun câteva lucruri în încheiere. Dacă, dacă întrebați lobby-urile um, agroeconomice din Brazilia despre acest lucru, ele vor spune că nu sunt împotriva IMM-urilor, uh, mă scuzați, fermelor mici și mijlocii din Europa. Acestea sunt binevenite. Problema nu o reprezintă acestea ci uh, marile exploatații, marile companii care primesc subvenții și sfidează concurența. Dacă vedem ce se întâmplă cu producătorii de grâu în Europa, ne dăm seama că aceștia sunt uh, competitivi. Sunt competitivi în lumea întreagă și în continuare primesc subvenții. Asta e problema. Asta e problema care ne deranjează pe noi. Și cred că în ceea ce privește siguranța alimentară, uh, sectorul agricol um, din Mercosur este gata să accepte foarte multe compromisuri, dar trebuie să li se ofere ceva să, în, în balanță, fiindcă dacă nu, nu, ave, nu aveți nimic de oferit, nici măcar nu ne putem așeza la masa, la, la masa discuțiilor. Într-adevăr, ne vom confrunta cu unele probleme de, într-o parte sau alta, dar vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, Mario Simoli, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Uh, voi vorbi data aceasta în engleză. Prima dată vreau să mă refer la problema globală de mediu și cred că e corect. Uh, fiul meu studiază la Padova protecția mediului și mă întreabă adesea ce se întâmplă cu Amazonia. Și spune, e important să păstrăm Amazonul, zona Amazonului. Dar uh, eu îl întreb cât e venitul per capita, pe capita în Padova? 2-3 mii de euro pe persoană. Și în Amazon cât e? Vreo 300, dacă o fi și atât. Asta înseamnă că aceste țări din Mercosur trebuie să-și crească productivitatea și ele vor să-și crească productivitatea. Ele nu așteaptă Uniunea Europeană și ajutorul ei. Ei vor să-și crească productivitatea și în felul acesta să crească venitul per capita. Și asta se face prin orice tehnologie. Aici trebuie să vedem această discuție ca o oportunitate de a transfera tehnologie, de a transfera tehnologie prin intermediul IMM-urilor ca să creștem productivitatea deci trebuie să fie nu un blocaj, ci o oportunitate de cooperare, pentru că asta e foarte important. Dacă nu înțelegem foarte clar că aceste țări vor să-și crească productivitatea și că pentru a face asta au nevoie de tehnologie. Tehnologie astăzi, nu peste 20 de ani. Și trebuie să folosească tehnologia de acum. Uh, problema de mediu va exista tot timpul, însă aveți o oportunitate dacă gândiți global, să folosiți transferul de tehnologie și să folosiți IMM-urile. În ce privește procesele dinamice și comerțul uh, intraindustrial, dacă vă gândiți la acest comerț și dacă din nou puneți în opoziție comerțul produselor uh, manufacturate și față de agricultură, de fapt, relația e mult mai strânsă și sunt foarte multe oportunități, enorme oportunități în, uh, în acest domeniu pentru diferitele industrii mecanice, servicii, electrotehnice. Aici există adevărata oportunitate. Nu există niciun principiu împotriva acesta și cred că trebuie să ne uh, regândim uh, importanța acestor uh, tehnologii și acestor schimburi comerciale. Noi ne facem griji în legătură cu problemele de mediu. Da, sigur, și ei își fac probleme. dar ei trebuie să crească productivitatea. Dar când ne cer tehnologia, ei trebuie să folosească drepturi de proprietate intelectuală și ei nu au tehnologie. Cu alte cuvinte, care este facilitatea? Care sunt alte subiecte pe care putem coopera? Acesta e un lucru foarte important. And uh, about regulation and competition. Și în ce privește politica de reglementare și de concurență, asta e foarte, totdeauna importantă în ce privește negocierile comerciale. Sistemul în multe țări Mercosur e diferit, dar totuși există și alți jucători, China și alții, care nu le pasă de reglementarea sistemului competitiv. Ei cumpără tot și când vrei să intri și tu în joc, zarul a fost uh, aruncate, cum se spune. Și ce vreau să vă spun este că nu trebuie să vedeți acest proces doar ca uh, conflictul între agricultură și industrie, ci transfer de tehnologie, uh, comerț intraindustrial, aceasta este o nouă modalitate de a vedea acest proces. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc și în fine Clive George. Mulțumesc, domnule președinte. O reacție, un răspuns rapid la ce au spus colegii mei și a fost și o întrebare uh, pusă de doamna Țicău. Nu... N-am văzut nimic care să mă convingă că trebuie să semnăm acest acord cu țările Mercosur ca să avem o relație pe termen lung. Avem un comerț extraordinar cu Mercosurul, cum s-a spus de multe ori. Volumul, comercial, volumul schimburilor comerciale este foarte mare. Avem investiții enorme în țară și n-am niciun indicator că asta o să dispară peste noapte dacă nu facem, dacă nu semnăm acest acord. Și nu putem să spunem că doar pentru că China se descurcă bine trebuie să facem și noi acordul ăsta. China se descurcă bine, inclusiv pentru că vrea să importe tot felul de lucruri din țările Mercosur. Începește transferul de tehnologie și agricultura. Cred că, uh, din punct de vedere al tehnologiilor relevante pentru agricultură, Brazilia e mult înaintea noastră. Ei au niște instituții de cercetare agricolă superbe, deci nu sunt sigur că au ei prea multe de învățat de la noi, din punctul ăsta de vedere. Poate am învățat noi de la ei, putem avea noi de învățat de la ei. Și privește culturile de zahăr din Amazon. Sigur, nu, nu e o idee bună. Am avut două instituții de cercetare care au lucrat pentru noi pe acest subiect și toți au ajuns la, amândouă au ajuns la aceeași concluzie, că nu poți să crești trestie de zahăr acolo, nu poți să ai decât cult, uh, uh, să crești vite și uh, să ai culturi de soia. Problema este deplasarea unei culturi, deci către alta. Creșterea vitelor înlocuită de soia, soia înlocuită de zahăr. Dar vorbim aici de creșteri foarte mari în producție și unele nu se obțin din creșterea productivității. Principalele amenințări sunt de la creșterea vitelor, de la, de la industria Uh, vitelor. Și ca să răspund întrebării uh, doamnei din România și nevoii de a avea o abordare echilibrată. Ne-am uitat la strategia privind biocombustibilii pe care a stabilit-o Comisia acum câțiva ani. Suntem impresionați de ea. E o treabă foarte bună făcută. Și s-a ajuns acolo la aceeași concluzie. Abordarea recomandată pentru Europa este una echilibrată. Deci nu o un echilibru între importuri și uh, culturile locale. Și noi am susținut această analiză, am spus că Europa are această abordare, are nevoie de această abordare echilibrată. Mulțumesc! Uh, este sfârșitul acestui panel, dar îi loc pe uh, oaspeți să rămână, pentru că la sfârșit voi cere Comisia Europeană să comenteze, voi cere reprezentantului Comisiei Europene să comenteze asupra acestei audieri și poate mai avem timp să mai uh, avem câteva întrebări și răspunsuri. Să trecem la a doua parte a sesiunii noastre, dar timpul nostru este din ce în ce mai scurt, deci o să fim mai strict. Vom începe cu Victor Klima, a fost prim-ministru al Austriei și acum cancelar al Austriei și acum este șeful operațiunilor Volkswagen în America de Sud. Victor Klima, where are you? Ah, so. Undeva, unde sunteți? Aveți cuvântul. Aveți cuvântul 8 minute, vă rog. Taci for the invitation. Vă mulțumesc pentru această invitație. Încerc să fac uh, ce vă așteptați, ce doriți de la mine, dar cred că îmi pot aduce oarecare contribuție, fiindcă sunt uh, un european foarte implicat, uh, care crede în avantajele integrării europene și de peste 10 ani locuiesc în America de Sud. Sper și că America de Sud va profita de această ocazie de a-și îndeplini integrarea regională și de a deveni o parte a lumii integrată politic și economic. Noi, europenii, spuneam în mai anul trecut că avem uh, ultima ocazie în aceste negocieri și toată lumea a spus foarte clar că negocierile uh, era un eșec, că sunt blocate, iar acum avem acest prilej nemaipomenit de a uh, profita de ocazie. Iar uh, noi, europenii, ar trebui să înțelegem faptul că avem uh, foarte multe relații de, și investiții în această parte a lumii. Este vorba de 180 de mm, miliarde de euro de în mediul de afaceri care activează aici. Luni m-am întâlnit uh, cu reprezentanții Auto, Fiat, Renault, Peugeot din țara mea, uh, Mercedes, uh, Scania și Volkswagen. Și, dragi prieteni, vreau să vă spun că noi nu vrem să exportăm producția auto pe piețele europene și nu ne temem, ne temem de importuri uriașe uh, din, provenite din Uniunea Europeană, fiindcă mașinile în Brazilia sunt diferite. Avem uh, uh, cel puțin uh, loc pentru cel puțin 5 persoane, avem nevoie de un porbagaj, uh, de un uh, rezervor foarte mare de 250 de litri și uh, nu, asta fiindcă trebuie să parcurgem distanțe foarte mari înainte de a da peste o, peste o benzinărie. Deci avem nevoie de mai multă autonomie la nivel consumului de benzină. Dar ă, noi tot ce vrem, ne sperăm că acest acord între UE și Mercosur să ne aducă stabilitate, să ne aducă instituții mai stabile, să ne aducă ă, o stabilitate la nivelul regulamentelor, regulilor jocului și a și pe mine nu mă interesează dacă este vorba de o creștere de 1,2% și așa mai departe. Noi, europenii, avem uh, acum o ocazie unică, fiindcă America de Sud crește, crește la nivelul populației, la nivelul economiei, iar uh, mai mult această regiune prezintă două avantaje. Nu există conflicte etnice și religioase în America de Sud față de alte piețe emergente, acesta este un avantaj uriaș. Și noi am învățat uh, lecția democratic, democratic. Avem o democrație mai stabilă, iar în ultimii 10 ani am uh, schimbat politicile economice semnificativ, iar nimeni nu mai uh, dorește să se îndatoreze puternic în Brazilia. Nimeni nu mai dorește să ajungă într-o situație de criză, ci se doresc gospodării stabile. Eh, și se îndeplinesc eh, pe masele criteriile la Maastricht, în mare parte. Iar acesta este un lucru foarte important și mai important este faptul că în America de Sud eh, se, se dorește mm, rădăcinarea ideii că integrarea regională va reprezenta un, un mare ajutor. Și știm că este important să avem prieteni pentru această integrare regională. Acest lucru se va întâmpla în America de Sud. Eu, uh, de la începutul, la începutul uh, acestui deceniu, am um, asistat la uh, uh, încercarea Statelor Unite de a aborda Uruguayul, de a deschide un dialog și, uh, cel puțin, în administrația Bush exista o orientare către America de Sud și sper că această integrare regională care va avea loc va fi una autonomă din punct de vedere politic și economic în America de Sud și sper că noi, europenii, vom înțelege acest lucru, îl vom sprijini și vom ajuta aceste țări să continue pe drumul integrării fiindcă toate greșelile pe care le-am făcut noi în procesul de integrare nu trebuie să fie repetate acolo. Există foarte multe probleme la ora actuală, într-adevăr. Există un parlament, dar nu există comisie, nu există uh, o mm, curte de justiție Mercosul cu reguli foarte stricte care să, uh, ac, să ocrotească țări mai mici, Uruguay, Paraguay, împotriva uriașilor gen Brazilia. Dar avem, iar noi avem obligația și îmi pare rău că spun lucrurile așa, noi politicienii trebuie să înțelegem ce este important la nivel politic pentru Europa într-o lume globalizată. Iar noi, politicienii, trebuie să luăm hotărâri în acest sens. Iar pe viitor trebuie să Uh, nu ar trebui să avem țări izolate care stabilesc relații cu China sau, uh, sau cu Statele Unite ale Americii. Eu nu vreau să Eh, spunem doar la nivel, eh, să reacționăm doar la nivel sentimental, să spunem 40% din populație are pașaport eh, de o naționalitate sau alta. Eu doresc o, o integrare regională adevărată, sprijinită de Uniunea Europeană și eu sunt președintele grupului european în, în această țară și a companiilor care investesc în Argentina și vă spun că avem nevoie de această acord cât mai repede cu putință. Am fi foarte dezavantajați dacă, dacă și de data asta s-ar înregistra un eșec. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Juan Moreno de la Confederația Sindicală a Uniunii Europene, ETUC, și reprezentant al ECOSOC, Consiliul Social și Economic. Aveți cuvântul. Bien, eh, muchísimas gracias por esta oportunidad. Vă mulțumesc foarte mult că îmi dați ocazia să vă explic uh, câteva lucruri pe care poate nu le cunoaște, pe care poate nu le cunoașteți. Uh, sindicatele uh, sunt interesate de uh, și am, au participat la, la, cu o participare importantă la negocierile acestui acord cu um, Mercosur. Deja, uh, de pe vremea comite, uh, comisarului Patton, uh, care spunea că acest acord cu Mercosur era uh, subiectul numărul unu al politicii externe europene. Din păcate, uh, visul său nu s-a concretizat, dar noi am acționat în sensul acestui vis prin stabilirea unor relații cu sindicatele din aceste țări. Am stabilit că nu trebuie să rămânem în urma negociatorilor europeni doar uh, ca să îi criticăm sau să îi criticăm, uh, ci că trebuie să avem propriile noastre uh, relații uh, separate de negocieri. Și poate că asta este caracteristica cea mai izbitoare. Există grupuri care cer să facă, să, să uh, participe la negocieri. Noi însă am uh, socotit că nu este uh, rolul nostru și că nu e nici în interesul nostru ca sindicate. Sigur că negocierile nu ne lasă indiferenți, asta este o evidență. Noi dorim să fim ascultați și consultați pe chestiunile de fond. Aici aș vrea să deschid o paranteză. Uh, există, uh, se petrec adesea negocieri expres la Comisia Europeană. Eu nu zic că ele sunt superflue și că nu servesc la nimic. Dar cre- cred că uh, ne permit, um, le permit organizațiilor um, esențiale din um, viața noastră să intre în contact direct, de exemplu sindicate, șef de întreprindere și așa mai departe. Într-o Uh, prima etapă însă nu ne-a uh, satisfăcut. Chiar dacă am fost uh, primiți ori de câte ori am cerut acest lucru, chiar dacă am pregătit un capitol pe chestiuni sociale, urmarea unei, unei munci foarte susținute, care și, și cei care au, au consultat acest document l-au apreciat pe măsură, cu toate acestea, uh, noi considerăm că negocierile nu s-au referit decât la patru puncte esențiale din toate revendicările noastre. Deci numai aceste patru revendicări au fost reținute și acest lucru sigur nu poate să ne satisfacă. Și aș vrea să spun că Mm, am aflat cu un anumit grad de, de satisfacție faptul că negocierile au fost reluate ceea ce nu ne-a surprins. În America Latină uh, auzim destul de des spunându-se că uh, privirile se uh, întorc către alte țări decât cele europene. Eu pot să vă spun că în cadrul uh, com, uh, Consiliului Economic și Social European am auzit uh, adesea spunându-se uh, acest lucru. Uh, Uh, practic nu se vorbește de America Latină numai atunci când uh, sunt în, uh, e pusă o întrebare precisă referitoare la Mercosur. Abia atunci se atinge acest subiect. Oare aceasta este realitatea acestui subiect? De data aceasta, la Madrid, președinții Uniunii Europene și um, al Mercosur au vrut efectiv să ajungă la un acord? Pentru că asta este, de fapt, prima întrebare pe care trebuie să ne o punem. Sigur că este foarte bine pentru noi să uh, fim consultați, să facem să ni se asculte revendicările, dar uh, capitolul dezvoltare durabilă nu trebuie să servească drept monedă de schimb pentru nimic. Deja normele sunt atât de minimaliste încât nu putem să, nu, nu pot fi sacrificate ca să obținem altceva. Este absolut obligatoriu ca aceste norme să fie menținute. Fundația uh, Uniunea Europeană America Latină este un element care există deja, care poate să permită uh, participarea societății civile. Sigur că lucrurile s-au schimbat în ultimii ani în uh, domeniul sindical în mod special, uh, dar și pentru alte um, um, acțiuni sociale. În America Latină poate că uh, se manifestă mai mult scepticism și poate chiar o respingere față de Uniunea Europeană mai mult decât în trecut și asta este, asta e un element care nu trebuie um, trecut cu vederea, mai ales că în trecut um, Uniunea Europeană era privită cu uh, entuziasm. Punctele de vedere însă s-au schimbat mult din acel, uh, de atunci am ajuns la să avem un, același discurs sindical. Mm, pentru colectivul care reunește toate sindicatele din această parte a Americii Latine și din Uniunea Europeană. Noi, a priori, noi mizăm pe acordul de asociere, dar cu specificarea unor condiții clare, cu o participare și un conținut social evidente. Este adevărat că guvernele țărilor din Mercosur sunt eh, pentru, sunt favorabile semnării acestui acord. Este adevărat că în domeniul agricol dar și uh, în alte dosare există asimetrii în uh, domeniul social, de exemplu, noi considerăm că um, problema migrației uh, trebuie, este, este un subiect de care trebuie să țină seama. Oricum, sindicatele din țările membre Mercosur, chiar dacă sunt sindicate independente, apără, susțin uh, Uh, activitatea și acțiunea guvernelor din țările respective, cu o excepție poate. Deci asta este, uh, tot acesta este un element pozitiv pentru uh, a se semna acest acord. Faptul că guvernele din țările respective sunt sensibile la revendicările sindicatelor și doar Uh, două guverne, acțiunea a două guverne uh, uh, este contestată de sindicate. Pentru noi, ceea ce este important este să reconstituim, să reconstruim un discurs comun. Am pregătit deja o declarație și vom continua uh, cu redactarea unui alt document comun la uh, Um, Confederația Europeană a Sindicatelor și uh, în sindicatele din Mercosur. Nu este ușor, dar vă asigur că vom sfârși prin a ajunge la o adevărată propunere um, și fără niciun fel de uh, a priori. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Uh, primul Prima serie de vorbitori au fost oameni de știință, cercetători, a doua serie este reprezentată de uh, oameni din industrie și vom încheia cu al treilea vorbitor, Shelby Matthews, care este Chief Policy Advisor Professional Agricultural Organization. la Organizația Agricultorilor Profesioniști, Confederația Generală a Cooperativelor Agricole of the agricultural sector. Așadar, punctul de vedere al sectorului agricol privind acest subiect. Shelby Matthews, 8 minutes. Of... Shelby Matthews, aveți 8 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Um, a previous speaker said that the um, agricultural law un antevorbitor a spus că lobby-ul agricol pe care îl reprezint e foarte puternic, dar mic. Uh, Vreau doar să subliniez că în Uniunea Europeană există 14,4 milioane de fermieri și 28 de milioane care, au, care lucrează în, în ferme și în sectorul alimentar, care e unul dintre cele mai importante. Deci asta așa, ca să punem lucrurile în perspectivă. După cum știți, uh, fermierii sunt foarte îngrijorați de acordul Mercosur. Dar ce vreau să spuneți la început este că fermierii nu sunt împotriva comerțului. Uniunea Europeană este un bloc comercial. Fermierii au beneficiat de acest lucru. Deci nu suntem din principiu împotriva comerțului, dar credem că ar fi mai bine să avem acorduri multilaterale decât uh, acorduri regionale bilaterale pentru că acesta este cea mai bună modalitate de a evita disputele. Cred că este mai corect, în special pentru țările în curs de dezvoltare și într-o lume globalizată are mai mult sens. Dar, pe de altă parte, Credem că acordurile acestea trebuie să ia uh, în considerare și alți factori, și anume securitatea alimentară, stabilitatea, nevoia unei producții sustenabile în agricultură și impactul asupra uh, regiunilor rurale a ocupării locurilor de muncă și forței de muncă și al economiei în general. De aceea vreau să vă spun că ar trebui să preocupe acest acord nu doar fermierii, ci și întreaga societate. Și primul comentariu pe care vreau să-l fac este că Europa deja e foarte dependentă de Mercosur, de țările Mercosur privește importurile agricole. Ei ne oferă cam 29% din toate importurile noastre în Uniunea Europeană. Sectorul creșterii animalelor de la noi este foarte dependent de uh, furajele protein, bazate pe proteină, la fel importurile de carne de vită și de zahăr vin în mare parte de acolo și suntem foarte dependenți de ei. Al doilea vorbitor a spus că Uniunea Europeană încearcă cu disperare să diversifice sursele de energie și uh, dacă e uh, poate o idee bună să ne concentrăm și asupra diversificării surselor de hrană. Adică da, de ce să fim dependenți de aceste două țări, pentru că vorbim în principal de Brazilia și Argentina în ce privește alimentele. Nu uitați că Argentina n-a ezitat să aplice un, uh, o interdicție la export atunci când a avut probleme interne interdicții la exportul alimentelor și în astfel de situații ajungi să nu mai poți importa din aceste țări. De asemenea, Mercosur a avut o creștere fenomenală a exporturilor agricole. Uniunea Europeană este principala sa piață și noi nu credem că asta se va schimba, fie că avem, fie că nu avem un acord. Țările Mercosur au un potențial agricol uriaș și vor continua să-l aibă și noi o să continuăm să importăm mai mult de la ei cu sau fără acest acord de ce suntem uh, îngrijorați de impact, în special uh, față de Mercosur? Pentru că toate produsele acestea sunt uh, principalele noastre produse. Deci nu e vorba doar de carnea de vită, e vorba de carne de pui, de porc, de toate tipurile de carne. Pentru că în momentul în care vorbești de unul, vorbești de toate. Cereale vom importa mai mult porumb, dar și sectorul uh, Uh, evident, scăderea sectorului uh, animalier va duce la o scădere a culturilor de porumb. Uh, nu s-au făcut noi oferte, dar am făcut un studiu și am folosit ca bază, am folosit una, una dintre cifrele pe care le-am folosit, este ceea ce cere Mercosur, ce a cerut Mercosur într-una din rundele precedente, 2004-2006, și estimăm o pierdere a sectorului agricol de 13 miliarde sau mai mult. Ca să nu mai vorbim de noi locuri de muncă la ferme pierdute, dar mai ales locuri de muncă pierdute în sectorul procesării cărnii și cifrele pe care le-am văzut uh, din partea Comisiei arată că ar fi un beneficiu pentru Uniunea Europeană în ce privește exporturi de 4,5 miliarde, exporturi adiționale. Deci din asta vedem că pierderile vor depăși foarte mult câștigurile, cel puțin pe baza acestor estimări. Așadar, nu este niciun fel de câștig economic net. Deci ce rost are să te duci la negocieri dacă nu, obții, nu vei obține niciun beneficiu economic? Însă, un lucru îi preocupă foarte tare pe fermier și cred că a fost menționat este acela că nu avem de face cu condiții egale pentru toată lumea. Țările Mercosur deja au niște avantaje uriașe, au uh, uh, pământ mai ieftin și zone mult mai mari. Și, dar s-au făcut în Uniunea Europeană eforturi pentru a întări standardele pe care fermierii trebuie să le respecte. Deci noi avem niște standarde foarte stricte și foarte costisitoare și am dat aici câteva exemple și știm că acceptăm importuri care nu îndeplinesc aceleași standard, deci asta înseamnă că um, uh, subminăm, uh, din punct de vedere competitiv, fermierii noștri. Uh, deci importurile din Mercosur și fermierii din Mercosur pot folosi hormoni, promotori de creștere, antibiotice, insecticide, tot felul de substanțe care sunt interzise în Europa. Și, pe de altă parte, exporturile din Mercosur vin de la niște ferme foarte, foarte mari, de mari dimensiuni. Aproximativ jumătate din pământul Braziliei este deținut de 1% din uh, fermierii, din, din firmele agricole. Adesea aceste firme practică monoculturile și la o asemenea scară aceste firme n-ar fi acceptate și n-ar fi posibile în Uniunea Europeană. Deci e o situație competitivă, competitivă foarte diferită. De asemenea, credem că vor fi probleme de mediu, că mediul va fi afectat și uh, cercetarea comisiei uh, a arătat într-un raport recent că emisiile de gaze cu efect de seră din producția de carne de vită a Braziliei sunt de două ori mai mari decât cele din Uniunea Europeană și dacă ținem seama de uh, procentul de utilizare a terenului și anume că se face această despădurire, uh, defrișare pentru a produce această carne, se ajunge la o, un raport de 1 la 4 în defavoarea uh, noastră. Uh, producția de carne de vită din Europa ar fi foarte rău afectată de un astfel de acord, mai ales producția care se face în zone vulnerabile Europei, pe baza Uh, uh, uh, e vorba de vite care sunt hrănite cu, cu iarbă în principal. De asemenea, există zone care sunt în pericolul de abandon. Deci sunt o serie de chestiuni foarte importante pentru biodiversitate. Și în concluzie, noi nu considerăm că există dovada vreunui, gâș, vreunui câștig net economic pentru Uniunea Europeană. Din contră, de pe urma acestui acord ar, fi, ar surveni o pierdere netă economică. Nu ar face acest acord decât să ne crească și mai mult dependența de țările Mercosur, am fi și mai vulnerabili la șocurile alimentare, la volatilitatea prețurilor în domeniu și am risca siguranța alimentară a Europei am uh, submina sustenabilitatea noastră. Deci care, ce, ce rost mai are să facem toate aceste eforturi, să ne creștem standardele în Europa, să avem producție sustenabilă la cele mai înalte standarde, dacă rezultatul este pur și simplu îi, îi, îi scoatem de pe piață pe fermierii noștri și importăm din alte zone unde e mai ieftin. N-are niciun sens. Președintele, îmi pare rău, nu mai pot să vă ofer uh, mai mult timp uh, Eh, vrem să avem condiții egale pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, să trecem la întrebări acum. Eh, și o să fiu mai strict de data aceasta decât înainte. Un minut și jumătate și prima cerere de luarea cuvântului este din partea domnului Odi. Domnul Odi, unde este domnul Odi? Ah, este chiar eh, aici. Mulțumesc, doamne președinte. Mulțumesc că ați invitat membrii delegației Mercosur. Am ascultat o parte din dezbateri. Uh, cred că ne vorbim de un subiect capital și nu trebuie să-l abordăm spunându-ne că dacă nu vom ajunge la un acord, nu o să, asta nu o să fie bine pentru Uniunea Europeană, suntem prea obosiți, avem și China uh, prin preajmă. Uh, Uh, în ceea ce privește Uniunea Europeană și continentul Americii de Sud, suntem pe aceleași valori de prosperitate, de fraternitate, de luptă împotriva sărăciei, grație peninsulei iberice, avem relații fraternale, fră, uh, frățești. Acordul acesta um, este un acord economic, au apărut uh, elemente noi, Organizația Mondială a Comerțului a ajuns la niște elemente noi. Avem și tratatul de la Lisabona care îi dă Parlamentului European puterea de a ratifica tratatele, acordurile de comerț. Deci nu e uh, doar așa ceva uh, simplu. Mm, avem apoi criza, uh, avem agricultori, avem o economie administrată, dacă avem pierderi de părți de piață, atunci să restructurăm, trebuie să abordăm toate aceste subiecte. Aspectele monetare nu sunt nici ele suficient um, uh, abordate. Apoi, relația cu Brazilia. În 2007 am ajuns la un acord politic cu Brazilia. Următorul summit va fi la Bruxelles. Avem un ansamblu de relații extrem de puternice cu Brazilia, care este într-o oarecare măsură purtătoare purtătorul de cuvânt al Mercosur. Avem apoi calitatea politică a Mercosur. Avem o calitate de aplicare a tratatelor. Deci trebuie să mergem spre semnarea acestui acord, dar acordul trebuie să fie echilibrat pentru că toți concetățenii noștri ne observă, sunt cu ochii pe noi și dacă acordul este prea dezechilibrat, avem mize industriale, economice, agrico- ă, agricole, vom ajunge la acest acord pentru că împărtășim aceleași viziuni politice și economice. Uniunea Europeană, Mercosur și, la modul general, continentul Americii de Sud constituie un punct de stabilitate în marile negocieri care se anunță la scară planetară și e esențial ca acest acord să poată fi semnat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am să vorbesc foarte uh, pe scurt. Negocierile Organizației Mondiale a Comerțului uh, vor ajunge la bun sfârșit anul acesta? Nu știm așteptând uh, finalul nu înseamnă că trebuie să stăm cu brațele încrucișate. Este absolut legitim să încercăm să căutăm să găsim acorduri bilaterale. Este un acord uh, de asociere, nu de un acord comercial. Și în toată această discuție, că este ea formală sau informală, uh, am fost izbită de un lucru. Și am impresia că uh, procedăm prea, într-un mod prea compartimentat și elementele uh, diferă de la un compartiment la altul. Ori trebuie ca aceste interese diferite, dacă vrem să ajungem la un rezultat valabil, trebuie ca aceste interese diferite să se compenseze. Ori până acum eu nu am remarcat nicio posibilitate concretă de a face acest lucru. Apoi, am mai fost izbită de următorul element. Uh, unii Uh, actori foarte importanți din țările Mercosur nu sunt foarte um, dornici să se ajungă la acest acord. Atunci când li se cere părerea, dacă acordul va fi pozitiv sau negativ, n-aș putea spune că dăm de un entuziasm delirant față de acest acord. Poate că același lucru uh, poate fi observat și în partea noastră, nu trebuie să ne să ascundem. Ori, uh, Tratatul de la Lisabona prevede competențe de negociere la nivelul Uniunii Europene, dar noi cu cine negociem? Nu negociem cu Mercosur, noi negociem cu state foarte diferite unele de celelalte. Unele au o formă de piață internă, dar nu Uh, ceva comparabil cu piața noastră internă. Fiecare își uh, apără propriile interese, ceea ce este legitim. Eu una uh, am impresia că um, e ce, acordul ăsta seamănă cu quadratura cercului. Da, da, domnule președinte, acesta e, aceasta este părerea mea. Poate că vom ajunge la încheierea acestui acord, dar nu pot să vă spun că sunt foarte optimistă în acest uh, sens. Nu cred că vom avea în fața noastră o cale regală care să ne ducă la semnarea acestui acord. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid. Aș vrea să vă spun că, după părerea mea, Uniunea Europeană pentru acest sector al comerțului internațional așa cum am văzut în ultimele zile în uh, diferite domenii de politică externă, Uniunea Europeană trebuie să-și pună întrebarea ce vrea ea să reprezintă pentru restul lumii. Vom continua să ne repliem asupra noastră, ocupându-ne de propriile, de micile noastre uh, probleme, de micile noastre afaceri. Vom putea rezista presiunii venite din partea celor mai săraci uh, oam- uh, locuitori ai planetei, cum se întâmplă, vedem că se întâmplă din partea nordului Africii, de exemplu. În ceea ce privește Mercosur, uh, ce facem? Dăm impresia că un Uniunea Europeană este o bastilie uh, sub asediu? Dacă vrem să negociem cu uh, acele zone uh, în plină emergență, cu Mercosur, trebuie să, să prevedem o adevărată dinamică a uh, schimburilor cu respectarea libertăților și drepturilor. Eu unul vă spun că nu mai suntem prima putere economică a lumii. Noi vom fi doar o provincie asiatică, așa cum uh, ne amin, ni se amintea acum un secol și jumătate. În 1995-96 am înțeles oare ce reprezenta acordul mm, multiplu cu China? Nu, nu am înțeles acest lucru. Un sector atât de important precum industria textilă inutilă, incapabilă să se renoveze, a, a, a dispărut practic în ceea ce privește locurile de muncă. Deci să nu cădem în aceeași greșeală uh, în ceea ce privește agricultura cu Mercosur. Există bariere vamale, există mm, norme de calitate, dar uh, uh, Asta nu înseamnă că nu trebuie să profităm de această formidabilă ocazie de a face proceda la schimburi comerciale cu Mercosur. După război, Argentina era deja primul exportator de carne spre Europa. Or, acest lucru nu prea s-a schimbat. Norme de calitate, da, uh, bariere tarifare, putem să discutăm, dar nu o închidere protecționistă care uh, până la urmă uh, ne vor izbi în plină față. Vă mulțumesc. Nu am alte um, uh, cereri de luare de cuvânt, așa încât aș vrea să pun eu însumi o întrebare lui Victor Clima, europeanul care trăiește în uh, America Latină și în primul rând, Mercosul este încă o comunitate economică cam dezlenată, cu asimetrii importante, dacă comparăm Paraguayul cu Brazilia, de pildă. Sunteți de părere că această uniune vamală poate să țină până la finalizarea unui acord comercial ambițios sau este vorba doar de negocieri UE-Brazilia în loc de, mai degrabă decât un acord eh, interregional. În al doilea rând, eh, sunteți privilegiat, dat fiind că sunteți european care trăiește în America de Sud. Știu ce înseamnă să locuiești în Brazilia, să trăiești în Brazilia. Eu vreau să vă întreb următorul lucru ce rol, ce însemnătate conferinți dumneavoastră faptului că acest acord nu este numai unul comercial, ci este un, și un acord de asociere. Și este vorba despre o regiune care se apropie cel mai mult de noi, care este cea mai apropiată de noi la nivel de civilizație, cultură și istorie. Sunteți de părere că există și o altă fațetă a acestui acord, că această a doua fațetă a acestui acord ar putea să aibă o greutate în ceea ce privește evaluarea importanței acestui acord. Dau din nou uh, cuvântul invitaților noștri și încep, încep cu dumneavoastră, domnule Clima. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu a doua întrebare. Sunt întru totul convins de faptul că acesta este un acord de asociere, primul acord de asociere între două blocuri ale lumii și este, are o mare însemnătate. Bineînțeles că comerțul este măsurabil 1,7 și așa mai departe, dar eh, noi ne așteptăm să ca uh, europenii care lucrează de mult timp în America de Sud, noi uh, dorim ca acest acord să consolideze regulile și instituțiile precum și uh, o îmbunătățire a comportamentului. Rațional trebuie să ne amintim cu toții că acum 8 ani, când Lula a devenit președinte, toți oamenii de afaceri se temeau de ce o să facă nebunul ăsta și n-a făcut nimic, iată. Dar teoretic putea să facă, fiindcă instituțiile nu sunt atât de bine puse la punct ca în țările europene, ca în Uniunea Europeană. Iată, deci, că eu, de ce sper eu să avem un Mercosul puternic, cu integrare regională puternică în cadrul acestuia, cu uh, reguli foarte clare, cu organisme asemenea Comisiei, asemenea Curții Europene de Justiție, uh, și iată, Parlamentul Mercosur există deja, dar nu este prea mult implicat în procesul decizionar la ora actuală. Eu sunt într totul convins de faptul că chestiunile necomerciale ale acestui acord joacă un rol foarte important. Și la Uniunea Industri- Industrială Argentiniană la ora actuală există o majoritate de producători textili locali sau, sau alți producători care vor să fie protejați, doresc protecționism. Același lucru ca agricultura în Austria, de pildă. Iată de ce avem nevoie să vedem următorii 5-10 ani să căutăm să fie luate decizii politice. Negocierile sunt importante și trebuie să ajungem la rezultate echilibrate în cadrul lor, într-adevăr, dar uh, avem nevoie de o decizie politică în ceea ce privește ambițiile europene, iar eu, ca european, doresc o, o America de Sud integrată economic și puternică la nivel, la nivel politic ca partener, fiindcă vorbim despre relațiile noastre istorice, noi vorbim întotdeauna despre ele, noi europenii, dar acestea devin din ce în ce mai puțin importante, fiindcă alte țări oferă foarte multe avantaje economice. Eu sper că această integrare regională la nivelul Mercosulului, în ciuda faptului că este mai slabă la ora actuală, se va îmbunătăți în 5-10 ani. Acum uh, am uh, aniversat numai 20 uh, de ani de Mercosul și amintiți-vă în, Uniunea, în, în Europa cât de mult a luat Uniunii Europene să se definitiveze. Austria a aderat abia în 95 înainte. Înainte ne gând, visam la EFTA, o o asociație comercială, consideram că aceasta ar fi fost suficientă. Dar eu cred că avem nevoie de o uniune politică și o, o uniune politică și economică și la nivelul Mercosur. Iar noi, europenii, Uniunea Europeană, noi avem o răspundere foarte importantă, domnule președinte. Văd că clipește luminița roșie și conchetulina vă spune că eu, un om de afaceri și, uh, și un a, um, și un european convins, dar mm, locuitor al Americii de Sud cu sufletul, uh, sunt, uh, sunt dornic ca Parlamentul European, Comisia și Consiliul să facă lucrurile să se întâmple. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Juan Moreno. Bien, eh, muy brevemente, eh, solo para decir. Am să vorbesc foarte pe scurt. Aș vrea să vă spun că, fără nicio îndoială, pentru toate capitolele, sectoarele din uh, societatea civilă, există un interes. Uh, la nivelul mișcării sindicale, în alte țări, există interese pe care le putem considera drept corporatiste, dar poziția globală a sindicatelor din Mercos negociere nu este o poziție protecționistă. Nu mă refer la fiecare sindicat în parte, ci de poziția generală. Ori asta este un element e elementul cel mai important. Trebuie să ne dăm seama, să înțelegem că acordul de asociere trebuie să fie un acord veritabil, nu doar, sau nu se vorbească doar de o zonă de, de, de liber schimb. Dacă e vorba doar de o li, zonă de liber, de schimb, de liber schimb, sigur că nu suntem de acord și dat fiind faptul că ne, spune, ne, ne spuneți că e vorba de un acord de asociere, nu doar de un acord de liber schimb, de asta va depinde efectiv uh, acceptarea sau respingerea de către noi a negocierii. Vă mulțumesc! Mulțumesc și în fine uh, Shelby Matthews. Mulțumesc foarte mult! ce ar dori să vadă sectorul agricol european este o decizie politică care rezolvă această contradicții între obiectivele politicii agricole comune și impactul politicii comerciale agricole. Și îngrijorarea noastră este că politica agricolă comună uh, face tot ce poate ca să obțină standarde din partea fermierilor din punct de vedere al sustenabilității mediului, etc. Asta crește costurile fermierilor europeni și totuși avem o politică comercială care se deschide către importuri care nu trebuie să îndeplinească aceste standarde și care subminează poziția competitivă a fermierilor europeni și asta înseamnă că rezultatul final este că pur și simplu mutăm producția agricolă în afara Uniunii Europene. Aceasta este o contradicție pe care trebuie să o confruntăm și nu putem să mai continuăm așa pentru că ne distruge sectorul agricol. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Să dăm cuvântul Comisiei. Care sunt perspectivele de negociere? Considerați că această audiere a adus uh, noi elemente pentru negociere? Da, mulțumesc, domnule președinte. Câte minute mi acordați? Patru minute. În regulă, mulțumesc pentru această generozitate. Dați-mi voi să încerc să fiu cât mai scurt. O să fac câteva... Bine, Cinci minute și după aceea să vă uh, aduc la cunoștință starea negocierilor. Primul comentariu pe care vreau să-l fac se referă la beneficiile economice și, ale, și impactul acestui acord care a fost foarte pe larg discutat aici. Dacă șefii noștri de stat și de guvern decid să relanseze negocierile din Madrid, uh, după summitul de la Madrid din mai, se va face din motive politice, strategice și de altă natură, dar și din cauza credinței pe care o avem că acest acord are un potențial uh, de beneficii economice foarte mare atât pentru UE cât și pentru Mercosur. De ce spun asta? Din punct de vedere al Uniunii Europene, este un acord cu un bloc de țări mari un, un bloc mare de țări, un bloc de țări care cresc foarte rapid economic și cu care avem foarte multe interacțiuni. Suntem primul partener economic al Mercosur, suntem prim, ce, cel mai important investitor acolo uh, și investim mai mult decât în China, Rusia uh, și India la oaltă. Deci, și este un bloc Uh, de țări care este relativ protejat, de exemplu, pentru țări sau uh, pentru uh, automobile uh, taxa de import e 35%. Deci cum facem să deschidem posibilități pentru exportatorii europeni? Printr-un astfel de acord. We, from the Mercosur side, we are... Pe de altă parte, din punctul de vedere al Mercosur, suntem probabil cea mai mare piață din lume. Suntem o piață foarte integrată, de 500 de milioane de oameni, cu putere de cumpărare foarte mare. Poate că acum creștem un pic mai uh, încet decât alții, dar totuși e o piață foarte bună și foarte integrată și cu mare valoare și Mercosur înțelege acest lucru. Deci e clar din toate părțile că potențialul uh, beneficiilor economice este foarte mare. Cum estimăm acest lucru? Nu e ușor. Cred că toată analizele totuși arată beneficii uh, mutuale pentru Uniunea Europeană și pentru uh, țările Mercosur. Sigur, în, în procentaje din PIB, uh, cifrele sunt mai mici pentru Uniunea Europeană, pentru că PIB-ul nostru e mai mare și e clar, e logic să fie așa întotdeauna va fi un mm, beneficiu mai mic în Uniunea Europeană și mai mare în Mercosur și mai mare față de, pentru țările mici, care au și un PIB mai mic, pentru că este procent din PIB. Și ca să putem uh, asista aceste eforturi cu mai multă precizie, am uh, lansat un studiu făcut de un consultant independent foarte cunoscut și planificăm să avem rezultatele în câteva săptămâni. Și ne va permite să avem o uh, imagine generală și mai echilibrată a acordului și o concentrare pe agricultură. Pentru aceste studii, evident, este foarte important să avem scenariul cel mai corect, deci ce evaluăm drept potențial rezultat al negocierilor, să avem o metodologie foarte clară și niște, uh, să pornim de la niște presupuneri foarte clare. Începește studiul care a fost prezentat de ECOPA. Sigur, punem mare preț pe orice informații pe care ei ni le uh, furnizează pentru că sunt utile în uh, negocieri. Însă, în acel studiu știm concluziile, dar nu știm care au fost studiile care au dus la acest, care a fost substanța studiului care a dus la aceste concluzii, Dar nu și putem comenta. Uh, trebuie să fim foarte grijuri în legătură cu ce scenariu Puteți să uh, vă apropiați mai mult de microfon, spune președintele. Deci nu știm pe ce scenariu ne bazăm modelul. Apoi, dacă există beneficii economice, trebuie de asemenea să înțelegem că există și mari uh, sensibilități din ambele părți, din Uniunea Europeană, dar și din partea Mercosur. Există uh, niște sensibilități clare în problema agricolă. Mercosurul are sensibilități pe partea bunurilor industriale sau pe acces la Uh, piețele publice de achiziții și uh, pe drepturile de proprietate intelectuală și trebuie să găsim o soluție ca să rezolvăm aceste probleme dificile și cred că le vom rezolva. rezolva. Uh, pentru agricultură, pentru produse foarte sensibile, nu vorbim de diferen... vom găsi diferen... soluții diferențiate. Pentru produsele foarte sensibile vom ține cont de ofertele pe care le facem, în ofertele pe care le facem de contextul uh, cadrului uh, DDA. Pentru că totuși deschiderea agricolă uh, europeană are și ea o limită. S-a menționat posibilitatea compensărilor. Este posibil ca din moment ce avem anumite sensibilități să ne gândim la măsuri de acompaniere, măsuri suplimentare, însă în acest moment de negocieri, al negocierilor în care nu a făcut schimb de oferte, uh, cred că e prea devreme să vorbim despre compensarea unui impact pe care nu-l cunoaștem în totalitate. Și cred că am depășit deja 5 minute, dar mai permiteți-mi să vă spun care este starea negocierilor. Jumătate de minut, spune președintele. Am avut patru runde de negociere care au fost uh, țintite uh, pe partea normativă a acordului. Asta e foarte important pentru că e un acord nu numai despre agricultură și despre produse alimentare, e despre toate produsele, serviciile, investițiile, uh, zonele, bariere în calea comerțului și așa mai departe. Va fi un capitol foarte important pentru dezvoltarea sustenabilă și mai mult. Deci e un acord mult mai complex și mai mare dar totuși avem nevoie de oferte și lucrăm din toate părțile foarte intens ca să definim aceste oferte și sperăm să putem face aceste oferte cât de curând. Acesta va fi un moment cheie al negocierilor pentru că aceste oferte, evident, trebuie să ia în considerare sensibilitățile noastre, dar de asemenea trebuie să fie suficient de ambițioase ca să ne permită să avem, să obținem rezultate pe toate celelalte părți ale acordului pe care tocmai le-am menționat. Așadar, domnule președinte, cred că mi-am depășit deja timpul. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Președintele, mulțumesc. Comisia nu se poate plânge de lipsă de generozitate din partea președintelui acestei comisii. Mulțumesc. Din nefericire, timpul nostru Uh, s-a încheiat, dar o să-mi țin uh, cuvântul și o să dau ultimul cuvânt oaspeților noștri, câte un minut din partea fiecăruia acum. Uh, ce atitudine aveți față de perspectiva acestor negocieri? Să începem cu Alfredo Volada. Când îmi predau cursul despre Mercosur la Sciences Po, întotdeauna încep spunând Imaginați-vă că în 57 Franța reprezenta 50-60% din întreaga Europa, din toate punctele de vedere. Populație, economie și așa mai departe. Europa nu mai este așa, astfel. Mercosur e un animal ciudat, dar e un animal posibil. Și, în primul rând, Mercosur este un instrument politic pentru că este instrumentul care adună la oaltă relația cooperativă dintre Brazilia și Argentina și anulează concurența între ele și le face să coopereze. Și aceasta este cheia democrației și stabilității și prosperității latinoamericane. Și de aceea Mercosur va continua și de aceea Brazilia va trebui întotdeauna să negocieze cu Mercosur în ce privește tarifele vamale și nu direct cu Uniunea Europeană. Va trebui să negocieze prin intermediul Mercosur. Sigur că poți să faci multe în ce privește relația UE-Brazilia pe alte domenii, dar nu pe tarife vamale. Pentru că Mercosur este o organizație mai degrabă politică. Mulțumesc, Alfredo. Mario Cimole. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Cred, în legătură cu ultimul comentariu, cred că acest acord trebuie să fie mai mult decât despre comerț. Este un punct crucial Dacă, luați un singur oraș, dacă ați fost recent la Buenos Aires, nu știu câți ați făcut-o, dacă te plimbi prin oraș, uh, vezi că sunt foarte mulți europeni care trăiesc acolo uh, și sunt foarte atrași de teatru, cinema, cultură a locului și ei reprezintă acum o legătură culturală foarte importantă. Sunt uh, cu miile și ei sunt oameni foarte integrați. Și cred că oamenii eh, și mai ales artiștii acționează mai rapid decât eh, instituțiile politice. Vă, dacă vă duceți acolo, veți vedea că sunt spectacole de teatru pentru spaniol, francez, italien și așa mai departe. Deci oamenii se mișcă foarte repede, mai repede decât dumneavoastră. Vă rog, mișcați-vă și dumneavoastră și uh, jucați jocul în continuare. Thank you, Chair. I think we... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că vom obține un acord și cred că va fi un acord uh, uh, echilibrat și care va ține seama de problemele de astăzi și nu cred că va avea un impact prea negativ. Cred că va fi suficient de echilibrat ca să evit asta și nu mă aștept la beneficii masive. Cred că ne va da anumite avantaje dar și eu cred că avantajele reale vin din acordul mai larg de asociere și uh, dialogul dintre aceste regiuni enorm de importante va fi cel mai semnificativ. Mulțumesc, Victor Clima. Am uh, avut un vis. Business. Am visat că Partenerii mei de afaceri și partenerii mei de discuții politice din Argentina îmi spuneau nu am uh, studiat la Harvard, la Boston sau mai știu eu pe unde în America. Și am început cu o mare inițiativă, și anume rețeaua de universități între Argentina și Germania, ca să facilităm tinerilor talente din Germania să studieze 2-3 ani în Argentina fără să își piardă calificările și, să, fără, și pentru a obține uh, echivalarea studiilor și viceversa. Și cred că asta este unul dintre marile beneficii ale acestui acord. Are un capitol dedicat educației, are un capitol dedicat științei și unul tehnologiei. Este un adevărat acord de parteneriat și închei, este un adevărat acord de parteneriat între două blocuri naturale din lume. Și vă rog, dumneavoastră politicienii, că eu nu mai sunt politician, dumneavoastră politicienii știți că dacă există voință politică, se găsește și o modalitate. Președintele, sunt mândru să fiu politician, Juan Morena. nu știu, de fapt, dacă vom avea un acord. Eu unul sper că vom ajunge la un acord și încă unul bun. Asta e important, ca acordul să fie pozitiv pentru ambele părți. Dar cred că trebuie de asemenea și e foarte important să nu neglijăm uh, în timpul negocierilor transparența. Absența transparenței în negocieri Uh, constituie fără îndoială uh, motivul pentru care, chiar și uh, în cazul unor elemente pozitive, percepția a fost negativă. Dacă acordul e doar un schimb, e, e prezentat doar ca un schimb, societatea nu-l va percepe ca pe ceva pozitiv. Este foarte important de aceea să explicăm că nu e vorba doar de uh, uh fiecare participă, dă de la el pentru celălalt, ci că este vorba de un schimb real. Mulțumesc. Acest acord este mai mult decât uh, comerțul, depășește dimensiunea comercială, dar și agricultura depășește dimensiunea comercială și uh, suntem cu toții de acord că um, agricultura joacă un rol important în ceea ce privește securitatea alimentară, uh, volatilitatea prețurilor, chestiunile legate de schimbările climatice și de mediul înconjurător, astfel încât eu aș dori să nu subminați capacitatea agricultorilor europeni de a-și aduce contribuții aici și de a oferi consumatorilor siguranță alimentară și și de a le oferi în continuare posibilitatea să-și comercializeze bunurile produse în mediul rural. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru acest schimb de păreri, pentru această audiere foarte dinamică, foarte bună. Nu este prima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 vă rog frumos, cei care părăsiți sala, să faceți cât mai rapid și fără să începeți conversația aici în sală. Vă rog frumos, fiindcă trebuie să ne continuăm lucrările. Humbly request you to allow... Vă rog din suflet să ne permiteți să ne continuăm treaba. The commission's team, please. Îi rog frumos pe reprezentanți. Please. Stop the conversations in the room. Vă rog frumos să încetați cu conversațiile în sală. As quietly as you can. And... Vă rog să părăsiți sala în liniște și să ne permiteți să ne continuăm lucrările. Ladies and gentlemen, colleagues, we move to item Doamnelor și domnilor, trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Este vorba despre acordul UE cu Elveția privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare. Este vorba despre un prim schimb de păreri. Bela Glasfelder este raportorul nostru. Și profit de această ocazie pentru a lua împreună punctele 20, este vorba despre extinderea asupra Liechtensteinului a aplicării a acordului CE Elveția privind comerțul cu produse agricole. Este vorba despre un schimb de păreri, avem același raportor, deci rog pe Bela Gladfelder să ia cuvântul. Köszönöm, elnök Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană și Elveția joacă un rol foarte important, joacă un rol important partenerul acesta pentru Uniunea Europeană. Elveția este al patrulea partener comercial al Uniunii Europene, iar uh, exporturile de alimente și produse agricole sunt foarte importante, fiindcă Elveția este a treia piață de desfacere a acestor produse pentru Uniunea Europeană. Anul trecut, exportul acestor produse a ajuns la 6,3 miliarde de euro și este limpede faptul că Uniunea Europeană are interese foarte importante în acest domeniu al produselor alimentare și agricole. Acordul a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2002, dar acest acord comercial semnat atunci nu uh, a inclus o serie de produse agricole și alimentare. Este vorba de faptul că nu toate produsele se bucurau de protecție reciprocă, de protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice acest uh, lucru era valabil pentru, numai pentru vin și băuturi alcoolice, astfel încât importanța acestui nou acord este următoarea, faptul că protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice acoperă acum toate celelalte tipuri de produse agricole. De fapt, acordul se adaugă celui existent deja. În Uniunea Europeană avem aproximativ 800 de denumiri de origine care vor fi acum protejate în Elveția, iar Elveția are aproximativ 22 de denumiri de origine care vor fi acum protejate în Uniunea Europeană în conformitate cu dispozițiile acestui acord. Vor exista unele măsuri interimare una se referă la salam și șuncă, două produse pentru care vom avea produse interim, măsuri interimare pentru o perioadă de trei ani și pentru unele bânzeturi vom avea o perioadă de tranziție pe o perioadă de 5 ani. La expirarea acestor perioade vom avea, protecția va intra în vigoare. Ce se întâmplă însă cu denumirile de origine care au fost înregistrate după încheierea negocierilor? Negocierile au fost finalizate la finele anului 2009. Între timp, au mai fost înregistrate unele noi produse. În ceea ce privește Ungaria, de pildă, noi am mai înregistrat 5 produse noi de la încheierea negocierilor. Iar, în conformitate cu acordul inițial, se va înființa o comisie care uh, va, se va ocupa de aceste noi produse și uh, acestea se vor bucura de protecție. Iată deci, pe scurt, acordul cu Elveția și tot pe scurt, dați-mi voie să vă spun câte ceva și despre Liechtenstein. Avem un acord de câteva pagini care va extinde sfera de aplicare a acordului dintre UE și Elveția la, la Liechtenstein. Noi avem interese foarte importante și în această zonă, astfel încât eu propun aprobarea acestor acorduri, atât de Consiliu cât și de Parlament. Vă mulțumesc! Mulțumesc că aceste două acorduri arată uh, foarte bine că uh, Uh, interesele agricole și comerciale pot fi uh, um, îmbinate și dau um, cuvântul lui Gianluca. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să vă spun faptul că uh, putem accepta uh, poziția raportorului și a Consiliului, fiindcă este vorba despre o parte a Europei care nu face parte din Uniunea Europeană, dar care reprezintă o valoare adăugată în același timp. Și există protecție specială pentru unele produse, ceea ce ar putea să stârnească conflicte între noi și Elveția. Iată de ce este foarte important acest acord. În ceea ce privește acordul cu Liechtenstein, este la fel de important ca acesta să se bucure de sprijinul nostru pentru a se îmbunătăți situația. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc. Uh, bun venit din nou la Bruxelles. Haideți să vedem care este poziția comisiei. Mai întâi când uh, vom primi științarea oficială privire la aceste două acorduri. Mulțumesc, domnule președinte, ne așteptăm ca aceste acorduri să fie semnate pe 17 mai, după care Parlamentul se va pronunța în mod oficial cu privire la aceste acorduri. În ceea ce privește conținutul acestor acorduri, aș dori să mă alătur um, spuselor uh, unui estimabil deputat um, în ceea ce privește importanța pieței um, elvețiene, chiar dacă, o popula- chiar dacă Elveția are o populație nu foarte numeroasă, există un risc de conflict în ceea ce privește indicațiile geografice, iar acest acord va înlătura acest risc. Acordul, după cum ați spus, uh, ne împacă și interesele agricole și cele comerciale și reprezintă o parte foarte importantă a strategiei noastre globale de asigurarea unei protecții suplimentare a denumirilor de origine și indicațiilor geografice în lumea întreagă. Vă mulțumesc foarte mult. Acesta este primul schimb de păreri. Trebuie să ne modificăm calendarul în funcție de um, discuția acestui acord și momentul când va avea loc la Parlament, dar cred că era foarte important să începem acum discuțiile cu privire la aceste două acorduri. Domnule raportor, mai doriți să spuneți ceva? Mulțumesc. Acordul este finalizat, acordurile sunt finalizate și mă bucur foarte mult că sunt raportorul unui nou acord cu Elveția, fiindcă acordurile cu privire la bunăstarea animală și fitosanitară reprezintă o adăugire foarte, foarte bună. Um, eu am rude într-un sătuc din Elveția, Gladfilde, deci mă simt foarte onorat că pot să um, fiu implicat în aceste, acești pași înainte, foarte importanți în ceea ce privește aceste acorduri. Mulțumesc! Trecem la punctul 27, acordul UE pe piețele țărilor terțe, evoluții recente, este vorba de un exercițiu de rutină. Avem o expunere a comisiei. Bineînțeles, am dori să ni se spună acum de curs ultima reuniune a Comisiei cu privire la acces pe piață de pe, care a avut loc pe 14 martie anul curent. Și am putea să vorbim despre lista barierilor principale, despre solicitările Chinei în ceea ce privește înregistrarea produselor cosmetice, în ceea, solicitările de uh, certificare ale Turciei privind produsele ceramice, uh, solicitările Columbiei privind băuturile alcoolice, solicitările veterinare stabilite de uh, Uniunea Vamală a Rusiei, Belarus și Kazakhstan și așa mai departe. Avem multe subiecte, dumneavoastră alegeți. Iar din partea Comisiei avem alături de noi pe domnul Marco Duercop. Aveți cuvântul, domnule, pentru a discuta despre aceste subiecte foarte importante. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc scuze, sunt un pic răgușit, dar voi încerca să mă fac înțeles. Da, nu sunteți în cea mai bună formă. Dar putem să vă auzim. Înțe- înțelegem ce spuneți. Da, eu mă simt mai bine decât se simte vocea mea. Îmi pare rău. Cum spuneam, vreau să vă ofer un uh, update în legătură cu problemele legate de piață. Sigur că nu mă pot uh, referi la problemele specifice pe care le-ați menționat. Dacă îmi permiteți, o să vreau să încep cu raportul privind uh, barierele în calea investițiilor și comerțului pe care l-am emis în martie și vreau să vă prezint pe scurt raportul și, de asemenea, tot pe scurt, dacă îmi permiteți, să discut rolul pe care Parlamentul European îl poate juca în implementarea unora dintre concluziile acestui raport. Și apoi aș vrea să mă refer și la alte două probleme. Uh, implementarea acordului de liber schimb cu Corea de Sud. Știu că e o problemă care interesează pe mulți dintre membrii acestei comisii. <clears throat> Next protectionism report. Now... Și apoi următorul raport privind protecționismul. Începește barierele în calea comerțului și investițiilor. Nu știu dacă l-ați văzut cu toții. Eu am o versiune aici versiune glossy, ca să spun așa. Și acesta este un mandat direct din uh, strategia UE 2020 și în comunicarea Comisiei privind afacerile externe. Dacă vreți, este prima acțiune pe care am uh, întreprins-o privind agenda uh, de aplicare a, care rezultă din comunicarea de politică comercială și uh, se leagă direct de comunicarea Comisiei de pe 24-25 martie, conform mandatului strategiei UE 2020. Este un raport care stabilește că implementarea agendei noastre de negociere este la fel de importantă ca și negocierile însele. După cum știți, principala noastră sarcina este negocierea, dar după aceea și implementarea a ceea ce am uh, negociat multilateral sau bilateral. Deci dacă vreți, acest uh, este o demonstrație a modului în care vedem noi dezvoltarea agendei de implementare în următoarele luni și ani. Scopul raportului făcut Consiliul European a fost de a concentra atenția politicienilor, șefilor de stat și de guvern, dar și a Consiliului în general, asupra eforturilor comune necesare, chiar la nivel, incluzând la nivel înalt, pentru a asigura accesul uh, pe piața al companiilor europene, la piața țărilor terțe. Și uh, intenția noastră politică a fost să punem eliminarea barierelor în calea comerțului uh, în centrul politicii noastre, agendei noastre politice și să exprimăm foarte clar cât de important este acest lucru în, alături de agenda noastră de negociere. Și în raport aveți unele cifre care vă, afară că, care vă arată că miza economică este foarte mare în acest domeniu al eliminării barierelor. Acesta e contextul raportului. Care e conținutul lui? Raportul stabilește 21 de bariere în șase uh, uh, țări importante din punct de vedere al comerțului. În mod deliberat am avut o abordare restrictivă, n-am vrut să facem un raport mare cu 200 de bariere și 15 țări în el. Am vrut să avem un raport dedicat, specific, l-am limitat la șase țări șase țări, însemnând China, Statele Unite, Japonia, Rusia, India și Mercosur. Evident, Mercosur nu e o țară, dar pentru că ați discutat de mult de, de Mercosur, sigur, de fapt e vorba de Brazilia și Argentina. În ce privește barierele care sunt acoperite, am încercat să acoperim o gamă largă de tipuri de bariere, începând cu achizițiile publice guvernamentale, până la probleme de respectarea drepturilor de autor și proprietatea intelectuală, servicii, standarde, reglementări tehnice, dar și probleme legate de văm și, nu în ultimul rând, subiectul foarte important al materiilor prime. Deci am încercat să acoperim șase țări sau regiuni și șase-șapte tipuri de bariere, care sunt cele mai importante tipuri de bariere cu care ne confruntăm în, pe piețele unor terțe țări. Cele șase țări sau regiuni acoperă mai mult sau mai puțin jumătate din eh, comerțul și investițiile directe ale Uniunii Europene și cu patru din aceste șase nu sunt niciun fel de negocieri bilaterale în acest moment și de aceea mi se pare că e foarte important să avem o strategie în afara negocierilor ca să rezolvăm problemele puse de bariere barierele cu aceste țări. Deci nu vrem ca acest raport să fie doar o hârtie, un document, ci o încercare de a introduce uh, eliminarea barierelor în politica noastră la un nivel politic suficient de înalt. Și asta mă aduce la rolul pe care îl poate juca din punctul nostru de vedere Parlamentul. Noi credem că Parlamentul joacă un rol foarte important de fiecare dată când noastră, membrii Parlamentului, aveți contacte, cu omologii dumneavoastră din alte țări sau cu reprezentanți ai guvernelor altor țări, credem că poate fi potrivit să, să, să discutați uneori și unele din problemele care există în acest raport și, cum spuneam înainte, noi suntem dorni să vă oferim materiale de fiecare dată când vă întâlniți cu reprezentanți ai unor țări terțe și când vi se pare că este potrivit să discutați barierele comerciale uh, cu țări terțe. Așadar, oferta este aici. Suntem întotdeauna dorniți să vă oferim materiale de background și uh, liste de, de argumente dacă aveți nevoie de așa ceva în contactele noastre. Parlamentul European are așadar un rol important de jucat în implementarea acestui raport, dar asta a fost un pic conceptul teoretic. Ce spune însă de fapt raportul? Raportul dă exemple de bariere care trebuie abordate, bariere importante din punct de vedere economic, politic sau din punct de vedere sistemic în aceste țări. Și aș vrea să vă dau trei exemple. Sigur, putem să intrăm mai multe detalii dacă doriți. Trei exemple unde agenda noastră de implementare a funcționat în practică, dar unde totuși mai e nevoie să se mai facă eforturi pentru a ridica efectiv barierele. Un exemplu este India. India a început recent să uh, stabilească prevederi pentru echipamente de telecomunicații care au o dimensiune de securitate națională. Deci oricând cineva cere permisiunea să acționeze în domeniul telecomunicațiilor și echipamentelor de telecomunicații, acel operator străin trebuie să obțină o licență și această licență îi se poate refuza din motive de securitate națională. Sigur, este o preocupare legitimă a guvernului indian, dar pe noi ne preocupă ca această prevedere să nu fie interpretată într-un mod destul de larg și negativ uh, în, împotriva operatorilor din Uniunea Europeană și mai există și acele prevederi de transfer de tehnologie în acest proiect de lege care ne dau de gândit. Și ce am făcut a fost să ridicăm această problemă în marja summitului UE-India din decembrie, evident la nivel înalt, și indienii au făcut după aceea un anunț că vor rezolva majoritatea preocupărilor noastre. Asta rămâne de văzut și evident trebuie să facem un follow-up la nivel uh, uh înalt, dar uh, acesta este un exemplu în care am folosit un summit la înalt nivel politic pentru a rezolva această problemă, care încă, această, pentru a uh, preveni această barieră, care încă nu a apărut efectiv, dar e pe cale să apară. Și apoi am văzut, o interven- am văzut că o intervenție de la nivel înalt, cel puțin așa sperăm noi, poate face diferența în favoarea exportatorilor noștri. La fel, uh, un exemplu pe care îl cunoaște foarte bine această comisie, prevederea Buy American, cumpără produse americane. Știți că de la începutul crizei economice, unii dintre partenerii noștri, incluzând Statele Unite, au uh, implementat astfel de politici uh, de stimulare a achizițiilor naționale și a fost o problemă care ne-a preocupat uh, în relația cu multe țări, dar și cu Statele Unite. Și foarte repede, în 2009, am început să abordăm aceste chestiuni la nivel înalt, la nivel de șef de delegație. Șeful delegației noastre de la Washington a trimis scrisori la Washington exprimând anumite îngrijorări. Nu am reușit să eliminăm toate măsurile, dar am reușit să uh, limităm cele mai rele aspecte ale multor dintre aceste măsuri. Din nou, intervenție rapidă, politică, la nivel înalt, care a, a, făcut o, a creat o diferență. Și un al treilea exemplu cu care de asemenea sunteți familiarizați este legea chineză privind inovațiile indigene, uh, atunci, prin care China a impus o politică foarte rigidă. Oricând vrei să ai acces la achiziții publice în China, la achiziții guvernamentale, Trebuie să arăți că tehnologia folosită în implementarea unui anumit contract este chinezească. Și că e o, asta e o politică de uh, inovare indigenă care, din nefericire, acum începe să fie copiată și de alte țări. Am examinat cu grijă această chestiune și am decis să o ridicăm în discuție la dialogul economic la nivel înalt anul trecut, în noiembrie, și, într-adevăr, Uh, alături de acțiuni similare ale Statelor Unite, această măsură, această acțiune a noastră a avut o oarecare efect în sensul în că unele dintre aspectele discriminatorii ale acestei politici par să fi fost eliminate, dar încă n-am ajuns acolo și știți că uh, cu China trebuie să facem un follow-up cu mare grijă. Astea sunt trei exemple de bariere pe care le-am menționat și vrem să le folosim ca exemplu în legătură cu modul în care intervenția la nivel înalt politic poate face o diferență și sunt exemple pe care uh, le putem folosi și în alte exemple, Rusia, Brazilia, Argentina, India sau uh, Japonia, unde credem că intervenția politică la nivel înalt poate juca un rol important în eliminarea acestor bariere și aduce un nou acces pentru exportatorii noștri pe piețele respective care sunt provocările pentru viitor. În toate aceste cazuri vedem un model uh, comun. Toate aceste cazuri, evident, au un fundament foarte tehnic și avem uh, implic- noi toți, mem- statele membre, Comisia, oamenii de afaceri, trebuie să examinăm fundamentele tehnice ale acestor probleme și să adunăm date și dovezi. Și aici uneori suntem pierduți pentru că uh, nu știm de unde să obținem aceste dovezi necesare și folosesc un exemplu foarte cunoscut de această comisie. Uh, licențele de import argentiniene. Recent am văzut că membrii acestei comisii au transmis întrebări Comisiei Europene pe acest subiect în Argentina această licențiere, acest proces de, de obținere a licențelor este o chestiune foarte enervantă pentru noi, o politică foarte negativă și are un efect negativ asupra multor dintre uh, exportatorii noștri, incluzând aici de automobil, exportatori de automobile și Argentina nici măcar nu încearcă să ascundă faptul că această măsură nu este compatibilă cu standardele OMC. Ei spun că e o politică care are o fundație și un fundament, un fundament protecționist. Dar analiza noastră internă arată că dacă vrem să avem un caz foarte puternic care să ajungă la rezolvarea disputelor, a, dovezile pe care le avem deocamdată nu sunt suficiente. Deci, de luni de zile deja am început să cerem companiilor, companii importante din Europa să ne ofere mai multe detalii și mai multe dovezi, dar de multe ori companiile spun avem probleme de confidențialitate, nu suntem siguri că putem să vă dăm toate informațiile. Deci suntem cumva într-un cerc vicios și într-o dilemă. Acest caz cu Argentina e foarte cunoscut și foarte preeminent, dar mai sunt și alte. Președintele, vă rog să vă scurtați internet. Da, e de înțeles că sunt cazuri în care unele companii uh, ezită să ofere dovezi. Și aici cerem Parlamentului să ne ajute și să încerce să stimuleze aceste companii să ne dea dovezile necesare dacă parlamentarii sunt abordați de, acești, de reprezentanții acestor companii. Și din moment ce, domnule președinte, mi-ați cerut uh, să-mi scurtez puțin prezentarea. Aceasta a fost doar o mică introducere privind uh, uh, barierele în calea comerțului. Dacă îmi permite să vorbesc două minute, un minut despre implementarea acordului de uh, liber schimb, știu că acesta e important pentru mulți dintre membrii acestei comisii. Are now in the process of thinking about what we can do in terms of Vreau să vă spun cam la ce ne gândim să facem în ce privește monitorizarea acordului de liber schimb cu Corea de Sud. Vrem să creștem gradul de conștientizare în rândul companiilor privind beneficiile acestui acord, mai ales pentru IMM-uri, și în al doilea rând vrem să stabilim structuri de implementare a acestui acord. Deci cred că am vorbit 55 de secunde, nu un minut. Sper că este în regulă. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdare. Mulțumesc foarte mult. În ce privește acordul cu Corea, să reamintesc, vreau să reamintesc că am transmis o întrebare cu solicitare de răspuns scris Comisiei Uh, tocmai în legătură cu acest aspect, ce face Comisia ca să crească gradul de conștientizare printre uh, IMM-uri în legătură cu avantajele acordului de liber schimb cu Corea? Deci e o, știre, e o veste foarte bună pe care ne-ați dat-o. Ca să arăt uh, interesul nostru pentru raportul privind barierele în care a comerțului și investițiilor, care sigur e un raport foarte important, cred că trebuie să spunem tuturor că am decis să pregătim un raport din proprie inițiativă pe această chestiune și raportorul nostru este vicepreședintele, domnul uh, Utmal, care îi dau cuvântul să comenteze. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, am discutat uh, cu diversi uh, reprezentanții Comisiei. Vreau să știu de ce a fost trimis uh, la Consiliu și nu la Parlament. A cerut asta Consiliul sau? În ce privește uh, barierele uh, în calea comerțului, netarifare în calea comerțului, uh, care sunt caracteristicile și tendințele geografice cele mai pregnante? Și în al doilea rând, am mai pus întrebarea asta Comisiei. Considerați că calitatea de membru a OMC descurajează utilizarea acestor măsuri? De exemplu, China e membru OMC și, cum ați spus, există cazuri în care aceste reguli sunt complet ignorate și mai sunt și alte țări. Așadar, îi dă această calitate de membru al OMC vreun stimulent să nu mai facă astfel, să nu mai impună astfel de bariere non-tarifare? Mulțumesc și acum Paul Murphy. Sunteți foarte activ, într-adevăr, domnule Murphy, în prima noastră uh, ședință. Da, e prima mea întâlnire, prima ședință la care particip și aș vrea să spun că, din punctul meu de vedere, uh, eforturile Comisiei de a uh, deschide accesul la piețe nu e în interesul uh, clasei muncitoare nici din Uniunea Europeană, nici din lumea a treia. Problemele acestea de achiziții publice, proprietate intelectuală, în opinia mea, toate acestea sunt în beneficiu marilor afaceri, marilor companii. Am o întrebare care poate ilustrează acest comentariu. Înțeleg că există o echipă care se ocupă de accesul la piețe. Mi se pare cam straniu acest nume, dar am înțeles că ei sunt membri ai reprezentanțelor statelor membre și afacerilor. Deci nu sunt reprezentanți ai societății civile, sindicatelor, organizațiilor de mediu. Vi se pare asta un mod echilibrat de a organiza o echipă care ar trebui să lucreze în interesul oamenilor obișnuiți din Europa și încă o întrebare. Cum uh, sunt aceste echipe responsabile în fața publicului și a Parlamentului European? Și am o întrebare, începește calendarul Uniunii Europene uh, privind acest acord. Am înțeles că va fi pentru prima dată un uh, capitol de investiții. Există vreo măsură de a avea un mecanism de rezolvare a disputelor în cazul investițiilor și li se va da uh, oamenilor dreptul de a avea acțiuni de gen grevă? Și în fine, Uniunea Europeană încearcă în vreun fel să aibă acces la uh, sistemul de distribuție a apei în Canada pentru marile, marile companii europene? Și în fine, ultima întrebare în legătură cu discuția care a avut loc mai devreme despre activitățile de lobby. Înțeleg că Euro, observatorul corporatist european pe care l-am folosit uh, mai înainte pentru informații în legătură cu marile afaceri, marile companii, a pierdut uh, procese în sensul că nu a putut obține acces la documente privind acordul de liber schimb și în cazul Indiei, de exemplu, n-au primit acces la 17 documente, în timp ce grupurile de lobby care lucrează pentru marile companii pot avea acces la aceste uh, documente. Poate Comisia să comenteze în legătură cu aceste acțiuni uh, juridice? Back to the... Mulțumesc. Dau din nou cuvântul Comisiei. Îmi cer scuze, spune reprezentantul comisiei, ce m-ați întrebat? Companiile noastre pot oferi locuri de muncă și uh, salarii bune fără acces pe piață în străinătate? Uh, adresați întrebări foarte interesante. Fără acces pe piață, în uh, țări terțe, este greu să oferi locuri de muncă și creștere în Europa, iar acesta este uh, Eh, una dintre prioritățile noastre în eh, comunicarea privind comerțul publicat recent și cred că avem un temei juridic foarte puternic pentru această, acest argument. În ceea ce privește primele întrebări adresate cu privire la raportul privitor la barierele comerciale, acest raport a fost uh, unul al Comisiei uh, înaintat Consiliului, European, Consiliului Uniunii Europene. Ați întrebat pe bună dreptate de ce nu a fost transmis oficial Parlamentului European. A fost transmis doar prin, pe canalul INTA Parlamentului European și, bineînțeles, eu iau în serios întrebarea care mi-a fost adresată. A doua întrebare se referea la uh, tipologia barierelor netarifare. Problema este că nu există o definiție adevărată uh, a acestor bariere tarifare. Tot ce nu este tar- barieră tarifară este barieră netarifară. Deci avem un concept foarte larg. Dacă ne uităm la procesul de monitorizare, uh, acest exercițiu de monitorizare pe care îl desfășurăm acum, noi încercăm să categorizăm, să, să categorisim măsurile, dar acest exercițiu nu este foarte strict. Avem, am clasificat măsurile în măsuri la frontieră, dar iar această categorie nu este foarte științifică și este la fel de largă ca uh, măsurile netarifare și uh, măsurile uh, care ies din sfera măsurilor de frontieră sunt întotdeauna netarifare. Iar în ceea ce privește achizițiile publice, avem și aici o categorie, accesul la piață s-a îmbunătățit după criză, fiindcă uh, regulile uh, OMC nu sunt foarte bine puse la punct, astfel încât nu s-au dezvoltat foarte mult, astfel încât ne confruntăm cu mari provocări aici. La ora actuală, Comisia discută cu Parlamentul, cu statele membre, uh, despre modul în care se, pot, se poate face aceste provocări. Iar chestiunile vamale au căpătat și ele mai multă importanță. Știți, poate că Ucraina este codaș aici și ne face probleme companiilor prin evaluările vamale, iar multe companii europene au, au, s-au confruntat cu probleme la trecerea prin vama ucraineană. Deci este greu să găsim o tipologie bună pentru barierele netarifare, dar eu uh, v-am uh, explicat cum stau lucrurile la ora actuală și uh, Cred că pe parcursul discuțiilor viitoare vom reuși să găsim o tipologie mai coerentă și mai mulțumitoare. În ceea ce privește specificitățile geografice, în raportul privire la protecționism, noi spuneam că China, Rusia și Indonezia, plus Argentina, au fost cele patru țări unde s-a uh, s-au înregistrat și la mai multe măsuri. Aici eh, nu e vorba neapărat de o acuratețe științifică pentru, numărul de, pentru că numărul de măsuri eh, nu indică efectul cantitativ al măsurilor, deci eh, poate nu este suficient să, măsur, să măsurăm astfel numărând, numărul, numărând măsurile, fiindcă este greu să cuantificăm lucrurile în, la nivel econometric, dacă îmi permiteți acest termen. O, îmi puneți o întrebare dificilă referitor la Următoarea este vorba de... Aș dori să o simplific. Uh, are rost uh, să aderăm la OMC aderarea la OMC în ceea ce privește reducerea barierelor tarifare. Eu lucrez la uh, DG Comerț, deci da, are rost, fiindcă, după cum știți, instituțiile comerciale multilaterale, de comerț multilaterale, ne sunt foarte dragi. Chiar și cazul Chinei este foarte greitor, fiindcă, după cum știți, a avut loc o revizuire foarte profundă a politicii comerciale cu China în ultimii ani, eh, care nu a dus la eliminarea tuturor măsurilor, dar le-a limitat, cel puțin, și, după cum știți, nu ne e teamă să eh, facem apel la mecanismul de soluționare a, dis- a a litigilor în ceea ce privește materiile prime, de pildă cu China și acest lucru ne arată uh, ce ar fi însemnat acest lucru, ce s-ar fi întâmplat dacă China nu ar fi fost membru OMC, nu am fi putut folosi acest sistem, un sistem care este unul foarte complicat și urmează să, rămâne să vedem dacă dă rezultate cu adevărat, dar cred că apartenența la OMC este foarte importantă și în raportul nostru o să vedeți că noi încercăm din ce în ce mai mult să ne uh, folosim de comisiile OMC uh, în, ceea ce privește accesul la piață. Avem foarte multe uh, comisii tehnice specializate cu privire la taxele vamale și așa mai departe. Acum încercăm să folosim aceste comisii și să facem alianțe între ele pentru a elimina barierele de pe piață, mai mult decât în trecut. Iată, am răspuns, sper, la toate, eh, la prima parte de întrebări, iar la doua, al doilea rând de întrebări se referă pe scurt, spune domnul președinte, da, sigur că da, este vorba, în primul rând, în ceea ce privește Canada, eh, chestiunile legate de investiții. Aici eh, Mărturisesc că dau dovadă de ignoranță, am citit unele lucruri, dar nu sunt implicat direct în aceste negocieri, deci cred că um, colegii mei sunt mai în măsură să vă spună mai multe lucruri despre aceste negocieri. În ceea ce privește echipele privind accesul la piață, acesta este un concept unic, iar alcătuirea lor e, este următoarea, Comisie, statele membre și mediul de afaceri. Mediul de afaceri de la fața locului nu este vorba despre companii mari, bineînțeles, se poate să fie vorba de companii mari, dar este deschis să a tuturor și noi încurajăm IMM-urile să participe la aceste echipe echipe, dar resursele sunt limitate, bineînțeles, aveți dreptate, dar conceptul este foarte clar. După cum știți, avem și alte canale de discuții a chestiunilor comerciale, inclusiv um, aspectele legate de accesul pe piață și cu societatea civilă, dacă e suficient sau nu e discutabil, dar acestea sunt canalele pe care le avem noi și dorim să nu le amestecăm prea mult, fiindcă trebuie să uh, le păstrăm eficiența. Da, suntem la curent cu acest proces la Curtea de Justiție, um, dar acesta este în desfășurare, deci nu o să facem nicio declarație acum. Uh, ni s-a refuzat accesul la unele documente în conformitate cu um, regulamentul 1049, uh, dar vom solicita încă o dată aceste informații. Mulțumesc, trecem acum la um, punctul 22. Aprobarea anumitor acte caduce ale Consiliului, puncte care nu creează așa multe controverse. Aceste acte au devenit caduce fiindcă nu mai aveau efect sau fiindcă și-au epuizat efectele și uh, nu trebuie să le mai nu mai, nu mai au ce căuta în statutul nostru, deci cred că uh, trebuie eliminată pur și simplu. Deci, această uh, întrebare, această chestiune nu ridică prea multe probleme. Eu vă propun, așa numai de dragul siguranței, să existe o revizuire pentru să să se păstreze actele normative și modificările, amendamentele aduse altor uh, acte normative de acestea. Cu această mențiune făcută, cred că nu există nimic de obiectat la această inițiativă a Comisiei. Aveți o observație, Comisia? Bun. Atunci trecem mai departe la punctul 23. Ultimul punct este vorba despre un prim schimb de opinii. Vorba doar de o prezentare a acestui subiect, fiindcă acesta este acordul internațional din 2006 privind esențele de lemn tropical. După cum bine știți, a existat un conflict în ceea ce privește dreptul Parlamentului European de a-și da avizul conform cu privire la acest acord. Este vorba de organizațiile care au legătură cu materiile prime. De pildă, Organizația Internațională a Cacaoei cunoaștem foarte bine aceste organizații, acest fel de organizații, dar până la urmă este dreptul nostru să ne dăm avizul cu privire la aceste acorduri și acest drept a fost consfințit foarte clar. Deci, uh, cred că trebuie să discutăm pe fond aceste acorduri și importanța acestor organizații pe viitor. Aveți observații? Remark by the Comisia. Mulțumesc. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Am avut o ordine de zi foarte încărcată. Iată de ce mulți din colegii noștri nu au putut să fie prezenți până la sfârșitul reuniunii. Nu mai avem diverse. Pe 23-24 mai va avea loc următoarea reuniune la Bruxelles. Vă mulțumesc, la revedere!